So, ladies and gentlemen, could I invite you to, uh, to take your places? Domnilor și domnilor, vă rog să luați loc. Începem audierea din cursul după amiezei acesteia. Oh, so good afternoon and um, uh, a warm welcome to our... Bună ziua! Vă urăm uh, bun venit la audierea din cursul după amiezei acesteia pe tema aplicarea directivei privind serviciile. Vom avea două părți. Și anume, în primul și în primul rând, vom avea o scurtă prezentare cu privire la implementarea directivei privind serviciile. Doamna Ian Silvest va ține această prezentare. Mai apoi, membrii pot să adreseze întrebări, de asemenea și experții au această posibilitate, experții pe care îi vom cunoaște în cursul celei de-a doua părți a sesiunii din cursul după amiezii acesteia. Și anume, în a doua parte a ședinței de astăzi, vom discuta cu experții despre interpretarea oferită acestei directive. Însă, înainte de a începe, poate că nu știți, din păcate, Raportorul, doamna Gerbhardt, și-a pierdut soțul, din păcate. Soțul ei a decedat în urmă cu două săptămâni pe nepusă masă. Mulți dintre noi îl cunoșteam pe soțul doamnei Gerbhardt, pentru că se afla adeseori aici. Prin urmare, gândurile noastre se îndreaptă spre dumnea ei. Din păcate, astăzi, doamna Gerbhardt nu poate fi alături de noi, însă odată ce se va întoarce la programul ei normal, în cadrul Parlamentului, se va întoarce și la munca asupra acestui dosar. Însă există o serie de alți colegi care vor contribui la discuții, le urez bun venit, bun venit și uh, vom avea de asemenea intervenții din partea reprezentanților, reprezentanților statelor membre care s-au implicat uh, puternic în implementarea directivei privind serviciile. Cred că mulți dintre dumneavoastră au fost la întâlnirile noastre anterioare. Știți că am încercat permanent să aflăm progresul înregistrat în implementarea acestei directive. Asta deoarece am înțeles faptul că această comisie nu este una care încearcă doar să se asigure că anumite acte legislative sunt uh, promulgate, ci încercăm cu ajutorul Comisiei uh, să măsurăm și rezultatele promulgării actelor legislative. Și uh, tocmai uh, aceasta este, aceasta este tema pe care o discutăm astăzi, și anume a trecut un an de la aproape, de la implementarea directivei privind serviciile și, prin urmare, ne dorim să discutăm ce s-a întâmplat cu ea, modul în, despre modul în care a fost implementat. Prin urmare, începem prima prezentare. Mă voi muta din uh, mijlocul mesei prezidiului pentru ca dumneavoastră să puteți vedea ecranul. Uh, și acum o voi invita pe doamna Jean Silvest, care va vorbi despre uh, rezultatele unui studiu comisionat de, de către noi. Îi acord cuvântul, după cum spuneam, mă voi îndepărta din centrul ecranului și uh, voi uh, prezida ședința de undeva din partea stângă a mesei prezidiului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi prezenta rezultatele unui studiu pe care compania pe care o reprezint, uh, Rambold Management, a uh, demarat, l-a demarat în ultimele luni. Tot, toate datele le puteți găsi în dosarul dumneavoastră. Uh, Studiul se referă la situația concretă în momentul de față cu privire la implementarea directivei privind serviciile. Care au fost uh, temele pe care le-am abordat? Statutul sau mom- momentul în care se află acum, etapa în care se află analizarea legislației naționale și adoptarea de noi legislații în statele membre. Aceasta a fost una, unul dintre punctele cheie. Uh, o alt, un alt punct cheie a fost cel legat de stabilirea unor uh, puncte de contact unice. Mai apoi am încercat să evaluăm modul în care funcționează uh, până acum cooperarea privind asistența reciprocă și administrativă. De asemenea, ne-am ocupat de evaluarea uh, reciprocă și Uh, ne-am ocupat de asemenea și de celelalte probleme care au apărut în urma uh, implementării acestui domeniu de aplicare al directivei. Problemele au apărut în statele membre. Am reușit să facem totul în uh, două luni de zile. Am început în iulie, de-a sfârșitul lui iulie. Studiul s-a încheiat săptămâna trecută, abia prin urmare, nu am reușit să ne ocupăm de toate cele 27 state membre. Prin urmare, am selectat șapte state membre, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Pol- Polonia, Portugalia și Suedia. Acolo am uh, anchetat în profuzime toate punctele cheie pe care le-am menționat. Am organizat și anchete la nivel regional în Germania și Italia. Au mai fost selectate 5 state membre pentru uh, aflarea de informații cu privire la momentul în care se află implementarea legislației și, de asemenea, uh, momentul în care se află, etapa în care se află crearea punctului unic de contact. E vorba despre Austria, Cipru, Grecia, Irlanda și Slovenia. Celelalte state membre uh, am fost acoperită doar în parte de întrebările pe care le-am pus cu privire la punctul uh, unic de contact. Informațiile colectate sunt colectate direct din statele membre prin intermediul unor uh, interviuri și, de asemenea, în unele cazuri am primit și uh, răspunsuri înscris la un chestionar pe care l-am trimis în cele două luni de activitate. Câte ceva despre fundalul directivei. Cu toții cunoașteți uh, directiva. Știți că termenul de transpunere a fost finele anului 2009. Implementarea directivei însă a fost întârziată în multe dintre statele membre. Comisia a creat uh, în luna mai anului acestuia pentru Consiliul pentru Competiție un document de lucru prin care se identifica o serie de priorități care trebuiau să fie rezolvate cât mai curând cu putință. Era vorba despre finalizarea amendamentelor la uh, legislația existentă în Austria, Cipru, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Portugalia și Slovenia. Noi, uh, dacă v-ați dat seama, ne-am ocupat de, în studiul nostru de toate aceste state membre. Eh, Irlanda și Portugalia trebuiau de asemenea să finalizeze crearea legilor de implementare orizontale. La finele lunii eh, iunie, Comisia a transmis un eh, aviz către 12 state membre cu privire la notificări privind modificarea, amendarea legislației existente. Uh, Situația din cele 12 state membre este foarte diferită. Unele se află de la finele muncii, altele însă abia au început să implementeze această directivă. Putem spune că printre statele membre pe care le-am studiat în profunzime, majoritatea au adoptat deja sau sunt acum în procesul de adoptare a modificărilor legislative necesare. Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Portu- Polonia și Portugalia și, de asemenea, Slovenia vor uh, termina uh, de implementat directiva până la finele anului acestuia. O serie de state au încheiat uh, lucrul la cadrul orizontal și au modificat legislația în vigoare. În unele state însă munca este în continuare în curs, dar progresul este remarcabil. Mai există și alte state îndepărtate de obiectivul final. Spre exemplu, în Irlanda, evaluarea legislației și crearea de legislație orizontale este în continuare în curs O, sunt în continuare în curs. Conform interviurilor pe care le-am demarat, se pare că această muncă va fi încheiată până la finele anului în curs. În Austria și Luxemburg, pe de altă parte, există unele probleme de natură politică sau administrativă. Austria a finalizat deja la nivel federal uh, legislația orizontală. Actul uh, urmează să fie uh, promulgat în curs, în curând, practic este aproape implementat. Spre exemplu, punctul unic de contact a fost deja creat, însă pur și simplu se așteaptă promulgarea legii. În Luxemburg, din pricina uh, circumstanțelor politice și legislative, nu se poate vorbi despre adoptarea integrală a noii legislații înainte de finele anului 2010. Să trecem la nivelul uh, regional. Am studiat acest nivel în anumite state membre. Am uh, organizat uh, interviuri în două regiuni din Germania și în două regiuni din Italia. Situația din Austria și Germania este similară la nivel regional. Există o împărțire a puterii între guvernul federal și uh, acele landuri. Procesul legislativ este încheiat la nivel federal, însă în continuare, la nivel uh, regional, trebuie să se mai adopte anumite modificări, amendamente. Însă ambele state se află în uh, apropiere de finalizarea lucrării, lucrărilor. La, în Italia, Problema exist, este reprezentată de diferența existentă între diferitele regiuni, însă și în Italia toate lucrările vor fi finalizate, se pare, până la finele anului 2010. Care au fost motivele pentru întârzierea implementării acestei directive? Motivele au fost uh, cam aceleași în diferitele state membre de care ne-am ocupat. Pe de o parte, dimensiunea mare a efortului care trebuie să fie întreprins la nivel național. E necesară cooperarea între o serie de ministere, uh, agenții, organizații, etc., în momentul în care mai vine vorba și de statele federale, vă dați seama că efortul este substanțial. Asta înseamnă că o serie de acte legislative au trebuit să fie modificate, iar procesul durează. În unele state membre au existat uh, de asemenea o serie de evenimente politice, alegeri care au întârziat uh, procesul, de asemenea au fost alese noi guverne, etc. Uh, încercam să aflăm în ce măsură au fost implicați actorii principali în implementarea directivei. Am înțeles, am aflat că peste tot acești actori importanți au fost consultați pe parcursul procesului de transpunere și implementare. Cum s-a realizat lucrul acesta? De obicei au fost uh, implicați partenerii sociali, și anume sindicații, asociațiile angajaților și alte uh, organizații de interes. S-au organizat o serie de conferințe, mese rotunde, etc. De asemenea, politica, în general, a fost una a ușilor deschise. Așadar, toți cei care doreau să contribuie cumva la proces au putut să o facă. În unele cazuri, modificările legislative, propunerile de modificări uh, legislative au făcut obiectul unor consulta- consultări publice. am tratat și o serie de aspecte specifice. Printre acestea se numără și modul în care schemele speciale de autorizare au fost modificate sau au fost abolite. Am încercat să aflăm modul în care au fost introduse, noi, introduse noile tipuri de, de autorizate. Nu Multe dintre schemele inițiale au fost uh, abolite în totalitate. Nu, în unele state membre nu a existat o renunțare la modelele trecutului, absolut deloc. Însă, adeseori, măsurile au devenit mai puțin restrictive și uh, mult mai puțin împovărătoare. Aceste măsuri, mai puțin restrictive, includ de obicei forme mai simple de notificare, de uh, înregistrare, procedurile de înregistrare și notificare sunt uh, mai uh, mai puțin complexe și pot fi făcute, rezolvate direct fără autorizația directă necesară în prealabil de la autoritățile naționale. În ceea ce privește autorizarea tacită, cazul în care nu există niciun fel de răspuns din partea autorităților uh, responsabile, autorizația este considerată a fi fost acordată. Lucrul acesta se va întâmpla cam în toate statele membre, mai puțin în Luxemburg, pentru că acolo tocmai a fost introdus uh, un nou proiect de lege, nu știm care va fi rezultatul procesului legislativ. Însă, în uh, toate statele membre pe care le-am citit, le-am uh, studiat, s-a introdus acest element al autorizației uh, tacite. Duratele de timp, plafoanele sunt de 1 până la 4 luni. La nivel regional, autorizația tacită de obicei urmează, respectă reglementările stabilite la nivel național, în cazul în care acestea există. Să trecem la următorul punct cheie al analizei noastre. Știu că îl, vei, îl, îl veți discuta mai târziu. Este vorba despre crearea punctelor unice de contact. Știu că și în raport există câteva mențiuni cu privire la acest, la acest aspect. Înainte de întâlnirea noastră de astăzi am reușit să primim toate informațiile necesare din partea tuturor statelor membre. Conform acestora, toate statele membre, mai puțin Slovenia și România, au reușit să creeze acest punct unic de contact, dar și în Slovenia și România uh, lucrurile avansează. Majoritatea acestor puncte uh, unice de contact sunt uh, incluse într-o structură deja existentă. Este vorba fie despre o pagină de internet, fie un portal electronic, fie în cadrul unei rețele de ofițeri existente în prealabil. Majoritatea acestor puncte unice de contact sunt electronic. Sunt electronice majoritatea statelor membre au puncte unice de contact complet electronice, nu există de cele mai multe ori uh, ajutoare de natură fizică sau aceste, acest tip de sprijin este redus. Iar celelalte state membre au inclus atât un punct uh, uh, unic de contact pe cale electronică, Uh, cât și ofițeri fizici. În ceea ce privește limbile și serviciile oferite de aceste puncte unice de contact, putem spune că majoritatea portalelor oferă în uh, alte, uh, oferă servicii în limba engleză. Există state membre care ofereau informații doar în limba națională, e vorba despre statele în care se vorbește franceza și engleza, de obicei, în unele dintre noile state membre încă nu se oferă servicii în alte limbi, în limbi străine, însă încearcă să uh, creeze și varianta engleză a paginilor lor de internet. În ceea ce privește încheierea procedurilor și formalităților, acestea se pot realiza în uh, majoritatea statelor membre pe cale electronică. Există însă și alte state membre care oferă proceduri selectate care încearcă, care pot fi în momentul de față completate online. Există însă și uh, formulare care pot fi uh, uh, completate doar pe suport fizic, însă în curând se va ajunge la, la, trans, la renunțarea la aceste suporturi suporturi convenționale. Să trecem acum la asistența re, uh, um, reciprocă și cooperarea administrativă între statele membre. În articolul 28 se spune că statele membre trebuie să creeze măsurile necesare pentru promovarea cooperă, cooperării eficiente. Totul a fost organizat cu ajutorul Comisiei. S-a ajuns la crearea unui sistem de informații privind piața internă. E vorba despre un sistem electronic creat tocmai pentru a facilita schimbul de informații între statele membre respectiv între com- autoritățile competente din statele membre. Să ne amintim faptul însă că uh, numărul acestor autorități competente este de obicei unul mare în statele membre. În momentul de, până în momentul de față, Istoria acestui sistem este de doar un an de zile, însă, din păcate, calitatea cooperării este scăzută, în sensul că prea puține autorități competente sunt înregistrate în sistem și, de asemenea, numărul de cereri transmise prin intermediul sistemului între statele membre este scăzut. Prin urmare, noi, în raportul nostru, concluzionăm că deocamdată este prea devreme pentru a spune dacă acest sistem este eficient sau nu. Trebuie să mai analizăm acest uh, sistem și uh, probabil că vom putea face asta peste ceva vreme. În ceea ce privește evaluarea reciprocă, uh, ne amintim faptul că articolul 39 obligă statele membre să creeze un raport cu privire la rezultatele evaluării legislației naționale. Acest raport raport urmează mai apoi să fie transmis tuturor statelor membre care au dreptul de a face comentarii. Pe lângă aceasta, statele membre și Comisia au organizat grupuri de lucru de mici dimensiuni uh, cu câte cinci state membre Uh, iar grupurile acestea s-au uh, reunit pe parcursul anului 2010. Statele membre pe care le-am intervievat ne-au spus că această facilitate pusă lor la dispoziție le-a pus la, a făcut posibilă discuția unor teme într-un uh, form mai larg, însă, pe ansamblu, acest exercițiu nu a avut mare efect asupra calendarului stabilit pentru implementarea directivei. Am spus că aceste întâlniri au avut loc în anul 2010 și majoritatea prevederilor legislative fuseseră deja transpuse în legislația națională înainte de organizarea întâlnirilor. Însă au existat efecte pozitive uh, Uh, pe alocuri. Spre exemplu, în Italia a fost demarată o a doua evaluare a legislației în urma discuțiilor purtate în cadrul grupului de lucru, însă probabil că momentul în care a fost, au fost organizate aceste grupuri de lucru nu, au, nu a fost neapărat uh, cel mai fericit. Mai apoi am încercat să aflăm dacă statele membre au avut probleme legate de domeniul de aplicare al directivei. Încercam să aflăm dacă există, existau suprapuneri cu uh, alte directive uh, comunitare sau alte acte legislative la nivel comunitar. În statele membre pe care le-am uh, intervievat nu au existat decât uh, niște uh, chestiuni limitate în ceea ce privește implementarea acestei directive. Spre exemplu, într-un stat membru s-a constatat o oarecare suprapunere între directiva privind serviciile și directiva privind calitatea muncii. Însă, în orice caz, aceste obstacole nu au fost deloc serioase și par a fi fost deja rezolvate. <clears throat> Acesta a fost, pe scurt, rezultatul studiului nostru. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Well, thank you very much indeed for, uh... Mulțumesc uh, foarte mult pentru acest uh, studiu pe care ni l-ați prezentat și pentru cei care sunt foarte entuziaști, puteți să veniți să uh, luați studiul. Am mai multe copii, este foarte interesant. Și e, uh, e bine uh, să uh, subliniem importanța când vine vorba de ghișeul unic, experiența uh, germană, pentru că au uh, informații nu numai în germană, ci și în franceză și e foarte interesant. Și să știți că, de fapt, site-ul din Marea Britanie este singurul care conține informații în toate limbile europene și e bine să aplaudăm aceste inițiative. Dar, ă, practic, suntem în întârziere cu aproape un an față de datele propuse, mai ales în anumite state, însă e încurajator faptul că s-au făcut progrese peste tot. Și vom vedea ce ne spun și experții mai încolo. <coughs> Așa că ă, aș dori să invit pe membrii comisiei să vă adreseze întrebări, să facă remarci pe marginea raportului dumneavoastră. Și, bineînțeles, ceilalți experți pot să comenteze. Uh, vă rog să mi-aruncați așa o privire mai insistentă, să-mi spuneți dacă doriți să interveniți acum, mai încolo. Vom vedea ce se întâmplă. Domnul Lockegaard uh, dorește să intervină. Uh, și uh, un alt raportor din umbră. Deci, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc pentru excelenta activitate sau raport. Este util. E bine să vedem că lucrurile se mișcă. Cu riscul de a fi așa puțin mai uh, chițibușar, am o întrebare legată de acele ghișee unice. Mi se pare mie că în concluziile dumneavoastră uh, situația pare prea roză, după părerea mea. Pentru că uh, caracterul practic al acestor ghișee unice uh, mă duce cu gândul la o serie de lucruri care încă nu s-au rezolvat. Cel puțin jumătate dintre aceste ghișe unice um, sunt poate cu adevărat funcționale. Dacă vă uitați la multe dintre site-urile web care ni se indică și eu cunosc uh, exemplul german, puteți să mergeți pe site-ul respectiv și să vedeți că informația este numai în limba germană. Și trebuie să fiți vorbitori nativ de germană ca să înțelegeți informațiile de acolo și marea majoritate a țărilor mari, să zic, au cam aceeași situație. Deci, nu știu dacă, într-adevăr, uh, eficacitatea acestor ghișee unice este un fapt uh, uh, real deocamdată. Da, corect. Acum, doamna Hanslick, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Uh, deci, încă o dată, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc uh, pentru prezentarea făcută. E vorba de progresul realizat privind implementarea directivei servicii. După ce am uh, răsfoit acest document, uh, mi se pare că situația s-a îmbunătățit mult față de la ce am fi putut aștepta încă de la începutul acestui an. Deci, mm, o viziune pozitivă. Însă, am câteva întrebări suscitate de lectura raportul dumneavoastră, mai ales două aspecte. În primul rând, în ceea ce privește schemele de autorizare, aș dori să vă întreb un lucru, pentru că mi se pare că statele membre nu au rezolvat sau simplificat aceste scheme, nu le-au anulat în anumite cazuri. Așa că Uh, ce se întâmplă cu legislația la nivel național? Ce se întâmplă dacă anumite acte legislative nu uh, țin pasul cu uh, schemele care trebuie implementate? Care este semnalul transmis piețelor în acest caz? Și apoi, o altă întrebare este legată de înlocuirea uh, Uh, schemelor de autorizare cu măsuri mai puțin restrictive, cum ar fi declară, declarații sau notificări. Uh, ar trebui să monitorizăm cu atenție aceste evoluții și uh, să nu cumva să înlocuim un lucru cu altul fără să ținem cont de ce cred și firmele, întreprinderile și aș fi foarte mulțumită dacă mi-ați putea răspunde. Și în ceea ce privește ghișeele unice, cred că situația se schimbă în permanență, de la unul la alta chiar. Mă știu situația din Polonia, de exemplu, țara mea. Dacă vă uitați la uh, ce se întâmplă cu ghișeul unic uh, și comparați situația cu uh, Ehm, cea din lunile aprilie, mai, chiar în acest an, vedem că lucrurile se mișcă foarte repede. Este un uh, dinamism extraordinar. Și există uh, tot timpul. De exemplu, un link a fost creat pe pagina noastră direct către Google Translator, acel instrument care permite traducerea în mai multe limbi. Așa, uh, nu știu dacă situația este numai așa în Polonia, dar uh, lucrurile se schimbă. Domnul de dinainte a vorbit despre Germania. Uh, acolo, de exemplu, anumite landuri pot să ofere informații și în poloneză și asta uh, ar putea facilita uh, cooperarea transfrontalieră. Doamna Müller. Schön mit den Sprachen, aber nach meinen Informationen äh, hapert es mehr am Detail. Und da wollte ich auch mal fragen, ob Sie davon Informationen haben. Ähm, vă mulțumesc foarte mult. În uh, ceea ce privește uh, IT-ul, la noi există un, un sistem uh, informatic descentralizat și, prin urmare, există o dif- dif- dificultate în a adapta sistemul nostru la sistemele celorlalte state. Ați considerat, în al doilea rând, că um, în majoritatea statelor membre s-au uh, evaluat toate legislațiile existente. Însă, dacă e să ne uităm la cifrele pe care le găsim tot în raportul dumneavoastră, ne dăm seama că tot ceea ce spuneați dumneavoastră că e o evoluție pozitivă, nu e chiar atât de, de pozitiv. Pentru că să ne gândim la numărul mare de comune, numărul mare de legislații regionale care trebuie să fie adaptate. Totul va duce la o birocrație îngrozitoare. As well, as well. Da, cred că o serie de întrebări vor fi uh, uh, rezolvate de experții naționali. Uh, Uh, mai încolo. Și eu aș dori să dau câteva uh, lucruri, câteva remarci pe care mi le-am notat citind uh, documentul. Doamna Rambel a colectat niște date și mă întreb dacă cumva, ca să fiu mai clar, dacă um, sistemul de, fa- de față, de monitorizare uh, Uh, permite să se știe câte cereri au fost primite. Dacă aceste date sunt cumva monitorizate, analizate, dacă putem să știm cât de mult sunt folosite aceste ghișe unice, puncte unice de contact. Și dacă într-adevăr oamenii le folosesc pentru a putea să-și registreze firmele, afacerea. Uh, directiva servicii are propriul său uh, proces de implementare și uh, o să o întreb pe doamna Pra de la comisie mai încolo să ne spună ce crede, ce crede, dar eu cred că am putea avea niște indicatori cheie de performanță legate de uh, modul în care folosesc se folosesc aceste uh, puncte uh, și ghișee unice și modul în care ele au stimulat activitățile comerciale serviciile transfrontaliere, pentru că asta contează până la urmă. Ar fi interesant să vedem, dar o întreb și pe e, doamna expert dacă ar putea să ne răspundă la această întrebare ca și ceilalți experți, pentru că e, ar fi bine ca noi să putem să vedem modul în care aceste date pot fi urmărite, pot fi interpretate. Acum îi dau cuvântul doamnei uh, doamnei Rambol să comenteze, bineînțeles să reacționeze. Doamna Rambol, doriți să reacționați? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Rambol, de fapt, este numele firmei, spune doamna Silvest, <laughs> dar uh, nu contează. Uh, în primul rând, uh, primul uh, vorbitor, aveți dreptate. Cu timpul la dispoziția noastră, când am făcut studiul, nu ne-a permis să, mergem să vedem cum arată ghișele unice pe teren, cele, să zicem, instalate în mod fizic. Uh, și mai ales cum funcționează și în ce limbi se pot uh, accesa uh, informațiile în fiecare dintre aceste ghișee unice. Deci mai avem multe de făcut. Și aș mai spune un lucru și anume că este o diferență mare între site-urile dintr-o țară cum ar fi Danemarca, Marea Britanie, pe de o parte, și cu, care sunt foarte complexe și merg bine cu altele care sunt mult mai simpliste, ca să zic așa, și care nu au decât câteva trimiteri și linkuri la alte organisme și instituții. Deci diferențele sunt mari între diferitele eh, pagini de internet respective, însă așa cum s-a arătat aici, cred că lucrurile se mișcă, există progrese și multe state membre încă pun la punct eh, propriul eh, site web. Acum, în ceea ce privește întrebarea doamnei Hansigler, uh, m-a întrebat ceva legat de schemele de autorizare. Dacă pot să citesc notițele, m-ați întrebat dacă au existat de adevăr simplificări la nivelul acestor proceduri de autorizare și uh, nu pot să spun să bag mâna foc pentru toate statele membre, însă am văzut totuși exemple Uh, clare, cum ar fi Portugalia, care este în curs de a simplifica într-adevăr multe dintre aceste proceduri și cred că asta se întâmplă și în alte state membre. Dar, încă o dată, cred că mai trebuie să explorăm aceste lucruri și, în continuare, știu că o serie de state membre uh, încearcă să, uh, sau continuă să simplifice legislația proprie Acum, în ceea ce privește piețele și acele servicii transfrontaliere, nu cred că am un răspuns eu aici și acum, pentru că ne trebuie o analiză mai amănunțită a situației specifice. Dar, totuși, uh, anumite cerințe uh, pentru cei care oferă servicii transfrontaliere au fost totuși eliminate Mă gândesc la lucruri legate de mediu, siguranță publică. Or, vedeți, nu am un răspuns foarte clar la întrebarea dumneavoastră. Cred că acestea au fost principalele subiecte despre care m-ați întrebat. Doamna Rulli, m-ați întrebat despre cine analizează toate aceste informații, cine se ocupă de ele. După câte știu eu, în Germania acest proces are loc în mod descentralizat. La nivel federal nu există o viziune de ansamblu al procesului de evaluare a legislației, screening. Uh, cred că este descentralizat chiar la nivel municipal, aș zice. Deci nimeni nu are o viziune de ansamblu completă a întregului proces. Și Domnul președinte m-a întrebat despre numărul de cereri primite, întrebări primite. Nu uh, avem uh, statistici, dar aș spune că a avea câteva indicatori cheie de performanță legate de numărul de formulare pur și simplu completate online ar fi uh, un lucru util. Dar Cred că statele membre, până la urmă, trebuie să pună pe picioare un astfel de sistem, așa că experții din statele membre uh, ar putea eventual să ne răspundă la o astfel de întrebare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vom uh, avea o sesiune special dedicată ghișelor unice mai încolo. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Silvest, pentru că ne-ați prezentat studiul. Sperăm că statele membre se vor inspira din el și le invit să o facă. Sperăm că veți rămâne în sală. Vă invit cu căldură să urmăriți uh, întrebările, uh, discuția. Dacă aveți întrebări chiar foarte grele, nu ezitați să ni le puneți foarte mult. Uh, foarte bine. Acum o să trecem la O așteptăm pe doamna Ghiuri care este ministrul uh, pentru Europa din Ungaria, pe care am întâlnit de câteva ori, dar sperăm că va veni și dânsa, chiar dacă vine mai târziu, o vom include, bineînțeles, pe lista de vorbitori. Uh, cred că foarte pe scurt o să introduc experții și apoi vom uh, urma ordinea de zi, cum am, am stabilit la început și veți putea uh, să puneți întrebări în diferite momente ale dezbaterii și apoi, la sfârșit, vom avea o discuție finală. Uh, avem trimiși din partea statelor membre experți cu mare experiență care au fost implicați în acest proces la diverse niveluri și au urmărit cu multă atenție procesul. Unul dintre ei și cunosc și o serie de uh, președinții uh, au, uh, ale Uniunii Europene s-au ocupat cu mult succes și au organizat workshop-uri în acest sens. Am avut deci ocazia să îi întâlnesc pe mulți dintre experți implicați în acest proces și cred că suntem cu toții ca așa angajați într-o misiune comună și e încurajator că ne găsim cu toții în aceeași barcă. Așa că prima dată Uh, o să vorbim despre acea evaluare, screening a legislației despre care s-a vorbit aici ceva mai devreme, apoi procesul de adoptare a schimbărilor sau adaptare la schimbări, apoi interpretarea ariei de aplicare a directivei și uh, uh, chestiuni conexe despre care ne-a vorbit și doamna Rule, chestiuni practice de asemenea. Apoi vom vedea și Nelen Gonzalez, care vine din țările de jos, Uh, la biroul de afaceri externe, piața internă. Uh, dânsa a avut un rol aparte în negocierile care au avut loc pe marginea directivei servicii și face parte din unitatea respectivă din ultimii, în ultimii cinci ani și a coordonat tot ce înseamnă afaceri legate, legate de piața internă um, acolo și cunoaște foarte bine dosarele legate de piața internă care și pe noi ne interesează. Apoi doamna Ghiuri, ministru de stat, recent numită, deci pentru afaceri europene și care ni se va alătura foarte în curând și uh, care a și fost membru a Parlamentului European timp de un an de zile. Mai devreme, mai înainte de asta, a, a fost reprezentantă a partidului Fides în Parlamentul maghiar. Iată, privind screening-ul Și apoi, când vine vorba de punctele de contact sau ghișele unice, îl întâmpin pe domnul Pederson, care face parte din echipa de profil din guvernul danez, se ocupă cu centrele pentru piața internă din această țară și are și un model pe care ni-l poate propune și despre care aș dori să aflu mai multe. Doamna Ghiuri uh, Bine ați venit, v-am și prezentat, să știți deja. Vă rog să veniți la prezidiu când puteți să o faceți. Apoi, avem, îl avem pe domnul Florent Tournois, care este șeful echipei de contact pentru ghișeile unice în guvernul francez. A fost consilier tehnic pe proiectul respectiv, dar și uh, consilier tehnic în ceea ce privește artizanatul și IMM-urile dar uh, a făcut parte și uh, din alte unități administrației franceze. Este așa un tehnocrat care cunoaște bine și noile tehnologii. Nu-l mai uh, prezint pe domnul Andrew Van der Lent pentru că a fost prezent la secretariatul permanent, a punctului de contact permanent pe directiva servicii Apoi, el s-a întors în, în uh, Marea Britanie și lucrează pe uh, tot ce înseamnă o mai bună reglementare. Și nu știu acum dacă e un semn bun sau nu că iar s-a întors la directiva servicii. Poate că de data asta nu mai pleacă, nu mai scap de el. Nu știu dacă e bine sau e rău pentru mine <laughs> acest lucru. Uh, iată, deci, care sunt invitații, experții noștri. Eh, cred că n-am uitat pe nimeni. În orice caz, bine ați venit. Încă o dată, doamnă Ghiuri, bine ați venit. Eh, și eh, am început așa un pic de vreme. Avem un prieten bun al comisiei noastre, doamna Prat, care stă la locul dedicat comisiei acolo, să știți, vroiam să vă întâmpin, doamna Prat. Dar nu înseamnă că nu lucrăm bine împreună. Acolo stă comisia de obicei. Poate să vină și mai aproape, nu, o pro- nu e o problemă, dar așa, stau, așa este așezarea în sală. În orice caz, bine ați venit și din partea președinției belgiene, uh, domnul Van de Stade, Jean-Marie, pe care îl întâmpin cu căldură și care este președintele uh, um, grupului de lucru de la Consiliu, Consiliu privind uh, administrația. Și, bineînțeles, vă rog să vă implicați în uh, discuție. Iată, deci, care sunt invitații, invitații noștri în această după masă. Haideți să începem. Îi dau cuvântul imediat doamnei Gonzales uh, ca să ne vorbească despre experiența olandeză. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat astăzi aici. Ca să vă dau o idee despre ce se întâmplă în țările de jos, știți că suntem o țară mică, dar avem un sistem în același timp descentralizat și unitar. Și de aceea a trebuit să ne organizăm într-un mod specific ca să putem să implicăm toate uh, entitățile descentralizate. Acestea au fost implicate atât în procesul de evaluare cât și în cel de implementare. Modelul nostru este unul destul de special. Am avut mai multe puncte de plecare. În calitatea noastră de funcționari publici, trebuie să ținem cont numai de obligațiile de transpunere și de implementare a prevederilor uh, directivei serviciilor. Noi, de asemenea, trebuie să ne limităm numai la o transpunere minimă. Apoi, trebuie să respectăm împărțirea puterilor la nivel intern. Trebuie să lucrăm în strânsă cooperare cu autoritățile la nivel local și regional, pentru că la nivel local există puteri autonome, competențe autonome și competențe împărtășite. Și în plus, noi nu adoptăm niciun fel de lege care nu este absolut necesară. Este un lucru prevăzut chiar și în Constituția noastră. Și dacă există anumite lucruri, anumite prevederi în legislația noastră, nu le implementăm din nou. De asemenea, nu ținem cont de niciun fel de noi legi sau prevederi care uh, uh, nu sunt, cum spuneam, absolut necesare sau care ar modifica în mod substanțial legislația noastră. Deci, de exemplu, prevederea numărul 16 din uh, Directiva Serviciilor nu poate să fie implementată în țările de jos. Este ceva care ține de organizarea noastră um, guvernamentală. Am implicat și părțile interesate, de exemplu organizațiile industriale, toți cei care se ocupă de piața internă și așa mai departe. Noi am fost destul de bucuroși de faptul că eram obligați să evaluăm toată legislația. Nu toată lumea a fost la fel de bucuroasă, dar am considerat că era o bună oportunitate, pentru că astfel am putut să vedem care era legislația care făcea parte din domeniul de acoperire al um, directivei. Apoi, datorită evaluării legislației, am putut să vedem care dintre legile noastre erau deja în acord cu prevederile directivei și care nu. Toate autoritățile implicate au trebuit să uh, furnizeze toate uh, reglementările, prevederile, legislația pentru că aceasta să poată să fie evaluată. Și de asemenea, a trebuit să facem în așa fel încât procedurile să fie simplificate și să reducem povara administrativă pentru uh, furnizorii de servicii. Noi apoi am vrut să uh, putem să creăm legături între autoritățile care se ocupă de uh, implementarea directivei serviciilor și uh, sistemul uh, instrumentului de piață internă și uh, ghișeele unice. Și apoi a trebuit să facem un raport către Comisia Europeană. Apoi, am creat o echipă de implementare în care, uh, în care făceau parte mai multe ministere, precum Ministerul de Afaceri Economice, de Interne, de Justiție, de Mediu. Și am încercat să Uh, ne dăm o misiune de a evalua timp de mai mulți ani gradul de aplicare și de implementare al acestei directive. Puteți să vedeți care sunt toate entitățile uh, și la, la ce uh, nivele care se implică în procesul de screening. Cum spuneam, am trecut în revistă absolut toate prevederile care aveau un caracter de, um, de, de lege, obligatoriu că era vorba despre legea ale Parlamentului, decrete, hotărâri ale consiliilor locale, reglementări ministeriale și așa mai departe. Apoi, nu numai că am făcut o analiză legislației, ci și am stabilit o serie de linii directoare ca să știm dacă cu tare sau cu tare legislație intra în domeniul de acoperire a directivei și dacă era nevoie ca aceasta să fie abolită sau modificată. Și de multe ori a trebuit să facem adevărate săpături arheologice, să ajungem la uh, punctul de plecare al unui text legislativ pentru uh, a putea lua hotărârea uh, care se impunea. Această echipă de implementare despre care v-am vorbit erau cei care aruncau o a doua privire pe toate textele evaluate și pe hotărârile luate. În timpul fazei de screening, precum și în timpul fazei de implementare, au apărut o mulțime de întrebări și deci a fost nevoie să avem această muncă de echipă între cei care făceau prima evaluare și cei care verificau apoi um, argumentele uh, și um, dacă aceste criterii de necesitate și proporționalitate erau respectate în întregime. Noi avem mai multe caracteristici importante în felul nostru de a reglementa lucrurile și de a legifera, nu numai la nivel național, cât și la nivel regional, pentru că uh, la nivel local și regional există mai multe competențe uh, unde um, aceste entități locale sunt autonome. Noi ne-am dorit să uh, facem um, evaluarea atât în baza articolului 16 cât și în baza articolului 9. Și evident că nu a fost ușor. În trecut, am avut o mulțime de scheme de autorizare, dar deja în, în timpul anilor 80 90 le-am abolit pe majoritatea dintre ele. Nu mai avem niște uh, scheme, niște modele de autorizare de ordin general, indiferent de domeniul um, economic sau de tipul de activitate practicat dar continuă să existe anumite scheme, uh, modele de cerințe minime de îndeplinit sau scheme de autorizare, care însă au fost concepute pentru a proteja și a reglementa activități care sunt de interes public. Însă, sectoarele care sunt afectate de aceste tipuri de um, scheme de autorizații sunt uh, puțin numeroase. Apoi, noi, în urma procesului de screening, am um, stabilit o lege orizontală, am redactat o lege orizontală pe care noi am numit-o legea serviciilor și care a avut mai multe obiective. Am ținut cont de ceea ce exista deja în legislația noastră și acum avem uh, am abolit necesitatea de autorizație cu excepția anumitor cazuri atunci când există uh, interese uh, care contravin interesului public sau când există o contradicție cu Um, legislația comunitară. Dacă, după ce se face o cerere, nu se dă un răspuns în termen de șase săptămâni, se consideră că răspunsul a fost afirmativ. Deci am încercat să accelerăm cât mai mult uh, procedurile de uh, eliberare de autorizații. De asemenea, am um, încercat să respectăm criteriul um, um, legilor care să corespundă cu normele din uh, directiva serviciilor și de aceea am avut nevoie de legi noi, mai ales în ce privește ghișeele unice și relațiile dintre ghișeile unice și um, autorități. pentru că existau temeri în ce privește uh, funcționarea acestor ghișee unice și s-a pus întrebarea cine va fi competent pentru eliberarea de autorizații, ghișeele unice sau alte autorități și am ales să nu fie uh, competente ghișeele unice. Am introdus de asemenea o reglementare ministerială care conține toate cerințele care trebuie îndeplinite potrivit domeniului de aplicare al uh, directivei despre care discutăm. Am dorit astfel ca orice modificare viitoare a reglementărilor să fie luată în considerare și deci această listă de cerințe minime de îndeplinit este tot timpul uh, actualizată. Acum, la nivel național, am văzut că nu avem foarte multe legislații. Noi întotdeauna am încercat să ne respectăm obligațiile, dar cum spuneam, fără să legiferăm în mod excesiv. Deja Am avut un model de simplificare a schemelor de autorizare și la nivel național am ajuns la concluzia că 20 până la 40% din schemele de autorizare puteau să fie anulate pentru că nu reprezentau decât o povară birocratică în plus. Și chiar și la nivel descentralizat s-au făcut mai multe modificări în profunzime. și noi am incorporat în legislație tot ceea ce se impunea uh, um, apropo de directiva serviciilor sau de uh, toate, tot ceea ce ține de reglementarea pieții interne. Nu avem neapărat statistici în ce privește numărul de legislații care au trebuit modificate. Vreau numai să mai insist asupra anumitor aspecte. Și sunt numai câteva exemple. Noi am abolit schemele de autorizație pentru tot furnizorii de servicii transfrontaliere și am introdus diferite clauze despre care, de, de care vor putea beneficia atât cele de jos cât și alte state membre. Am abolit de asemenea scheme de um, autorizare pentru alte domenii unde ne-am dat seama că nu mai aveam nevoie de ele, de exemplu vânzarea prin uh, corespondență, vânzarea prin, tipul, de tipul comis voiajor. Apoi, orice fel de planificare la nivel uh, local, regional, trebuie să fie compatibilă cu cea la nivel național și cu directiva serviciilor. De exemplu, în ce privește stabilirea uh, noilor uh, uh, uh, magazine, mai ales a uh, supermarketurilor. Ne-am dat seama că regulile nu erau aceleași peste tot și am încercat să le uniformizăm. Deci, până în decembrie 2009, am adoptat această lege cadru, numită legea serviciilor, am făcut modificările uh, necesare care se impuneau la uh, legislația noastră națională și Eram chiar mândri pentru că am reușit să respectăm calendarul uh, fixat inițial de directivă și am putut să o implementăm. Noi suntem bine cunoscuți pentru felul în care reglementăm lucrurile. Chiar dacă avem uh, disparități între municipalități sau între alte entități de organizare locală și dacă um, entitățile locale nu mai s-au mulțumit cu copierea modelului de reglementare furnizat de directiva serviciilor, era suficient pentru că uh, um, respectau deja uh, legea ca să spun astfel. Îmi pare rău, spune domnul Harborg, vă rog frumos să vă grăbiți puțin, căci vă avem, um, am primit diapozitivele dumneavoastră, sunt interesante, dar cred că puteți să faceți un rezumat. E foarte interesant, de aceea nu v-am întrerupt, dar uh, oricum, pentru noi ce era important era ca toate um, părțile implicate să fie conștiente de uh, modificările care trebuiau făcute la toate nivelele în țările de jos, pentru a putea garanti o cât mai bună furnizare a serviciilor. Pot să intru și în alte detalii, deci uh, cum mi-a expirat timpul, am să mă opresc aici. Ați primit diapozitivele, deci dacă aveți cumva întrebări, o să fiu bucuroasă să vă răspund. Vă mulțumesc. Well, I think that was, it was, it, as I say, it's, you've given some very... Cum spuneam, ne-ați furnizat informații deosebit de interesante, mai ales că ați intrat în detaliu în ce privește procedura de evaluare. Acum, încă o dată, sunt bucuros să-i urez bun venit colegei noastre Ghiuri, care a fost deja deputat european și ne pare bine că a putut să vină printre noi ca să ne vorbească puțin despre modelul din Ungaria. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mă bucur pentru cuvintele amabile, mă bucur mereu să revin la Parlament și vorbesc aici uh, despre o țară care va prelua președinția și în partea guvernului meu puteți să fiți siguri de modul în care prevălua eh, relațiile între noi cu Parlamentul absolut în mod excelent. Am uh, întâlnit deja toți mm, liderii grupurilor politice de aici din Parlament, am discutat chiar despre prioritățile noastre eventuale și deci așteptăm o cooperare strânsă cu toate uh, grupurile, cu comisiile, cu raportorii și cu membrii. <laughs> și pentru mine e ceva foarte firesc, așa că vă dau asigurări încă o dată că uh, guvernul maghiar este prietenul Parlamentului dumneavoastră. Domnule președinte, ați primit prezentarea mea PowerPoint, dar ca și președinție care se pregătește să preia ștapeta, aș dori să dau un mesaj mai clar, politic. Uh, Ungaria a fost de la început uh, un uh, avocat al pieței Uh, interne și desăvârșirea acesteia, uh, noi așteptăm cu nerăbdarea, nerăbdare să uh, preluăm ștafeta după președinția belgiană și să desăvârșim acest proces al pieței interne. Sperăm că vom face o figură frumoasă în acest sens. Acum, când vine vorba așa de directiva servicii Știm cu toții care este importanța acestei directive. Ne amintim ce lupte dure au fost duse aici la Parlament pe marginea acestei directive și problema mea este că au trecut aproape patru ani de atunci și încă nu suntem uh, uh, capabili să evaluăm munca depusă uh, pe marginea acestei directive pentru că încă ne ocupăm de transpunere uh, Eh, și cred că poate calendarul eh, implementării nu este urmat foarte strict până acum. Există ceva eh, întârzieri. Însă, așa câteva <coughs> cifre, domnule președintele, cunoașteți, avem o, o piață care implică foarte multe locuri de muncă și un PIB uh, extraordinar. 100 de milioane de locuri de muncă sunt vizate aici. În ciuda acestor cifre impresionante, serviciile, despre asta vorbim, nu reprezintă decât o cincime din volumul uh, schimburilor comerciale din cauza uh, dificultăților pe care le au furnizorii de servicii cu oferirea de servicii transfrontaliere. Deci avem o fragmentare a pieței serviciilor pe piața internă care are efecte adverse uh, în ceea ce privește inovarea, cercetarea și consumatorii. Studiile de impact au, reuș- au subliniat ce potențial extraordinar au aceste, această piață a serviciilor, potențialul de îmbunătățire acestora și de crearea de locuri de muncă. Scopul directivei este facilitarea oferirii de servicii un cadru mai clar juridic și înlăturarea aspect, uh, ă, obstacolelor în, ca, în calea unei piețe ă, unice a serviciilor. Există un potențial uh, care încă n-a fost exploatat în acest sens. Ne trebuie să profităm de uh, oportunitățile care se oferă prin într-o uh, cooperare mai strânsă guverne prin folosirea noilor tehnologii și prin cooptarea mai uh, clară a IMM-urilor care se confruntă cel mai mult cu aceste obstacole din domeniu. Pentru a obține aceste rezultate și uh, <coughs> un exercițiu fără precedent avem nevoie de concursul uh, tuturor autorităților la toate nivelurile uh, și, a, bineînțeles, de o voință politică extraordinară. Um, trebuie ca toate firmele, tăpilele noastre, inclusiv cele mici, să profite de acest proces. E vorba de o piață integrată a serviciilor care va permite să realizăm un potențial foarte mare când vine vorba de creștere și ocupare. Și sperăm că această implementare va aduce într-adevăr la aceste rezultate și ne va și scoate din criză. Prin această simplificare administrativă se dă un imbold și IMM-urilor care domină piața internă a serviciilor iar această concurență sporită pe piața serviciilor va duce la mai multă inovație, la mai multe locuri de muncă și, bineînțeles, va spori competitivitatea Uniunii Europene în general. În Ungaria acordăm o mare importanță uh, implementării integrale a, și transpunerii uh, directivei pentru a îmbunătăți uh, Uh, situația serviciilor pe piața internă și pentru a evita capcanele unei transpuneri incomplete, uh, pentru că știm că sunt state membre care au transpus deja directiva, au deschis piața lor, practic, și uh, sunt este e clar că unii furnizori de servicii se confruntă cu bariere în alte state membre și există un dezechilibru aici. Uh, în timpul procesului de implementare au avut loc uh, evoluții pozitive în mai multe domenii și în mai multe state membre, dar încă e loc și de mai bine. În anumite state membre există deficiențe ale transpunerii și a le rezolva este absolut esențial pentru a desăvârși piața unică a serviciilor. În timpul președinției noastre dorim să subliniem importanța acestei transpuneri la timp și eficace. Aș dori să vă dau un exemplu din Ungaria, dar vedeți și pe planșă, dacă puteți să mergeți la următoarea pagină, noi am adoptat în iunie 2009 actul cadru care a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2009. Am fost al treilea stat membru care a făcut acest lucru. De asemenea, am adoptat o lege tip omnibus, adoptând astfel 90 de, o lege care a modificat dintr-o dată 90 de acte legislative și care le-a aliniat cu directiva. De asemenea, un, guver, un decret guvernamental tip omnibus a reușit să modifice 100 de, de, de decrete ministeriale deci care au fost modificate astfel. De asemenea, am adoptat și noi acte legislative de care era nevoie legate de ghișeul unic, de cooperare administrativă, e vorba de folosirea sistemului de informație pentru piața internă și tot ce înseamnă cerințele de notificare. Domnule președinte, o să mă opresc aici deocamdată și o să dau cuvântul experților însă vreau să vă spun că Ungaria a fost vârful de lance în implementarea acestei directive și ca reprezentantă a statului meu aș dori să îi rog pe colegii din celelalte state să ne urmeze, pentru că numai prin eforturi comune și numai prin accelerarea uh, modificării legislației naționale vom putea, într-adevăr, să îmbunătățim uh, uh, și să avem o piață unică cu adevărat funcțională. Vă mulțumesc! Uh, well, thank you very much indeed, uh, Minister, and um, we certainly look forward to... Mulțumim și noi așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu președinția maghiară. Poate că în loc să deschidem acum sesiunea de întrebări și răspunsuri, ar fi mai eficient dacă am dat cuvântul tuturor experților și apoi vom acorda timp pentru întrebări. Și apoi nici nu văd vreunul din colegi care uh, arde în nerăbdare să pună o întrebare anume. M-am uitat uh, repede peste diapozitivele uh, trimise de doamna uh, Ghiuri și este un punct care mi s-a părut important, poate am putea să revenim uh, asupra lui uh, ulterior, apropo de această uh, de mărirea gradului de conștientizare. Acum, deci, vom trece la uh, capitolul uh, uh, stabilirea ghișeelor unice și îi dau cuvântul lui Stiger von Peterson uh, din partea guvernului danez, care ne va vorbi despre ghișeul unic danez ca parte integrantă a pieței interne. Deci, vă dăm cuvântul. Thank you very much, Chairman, and thank you also to the... Uh, Vă mulțumesc, domnilor și domnilor, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat uh, posibilitatea de a vă prezenta ce am făcut noi în Danemarca în ceea ce privește ghișeul unic. După cum spunea, eu sunt șeful Centrului pentru Piața Internă din Danemarca și la acest centru, practic, a început istoria ghișeului unic din Danemarca. Am decis să creem acest uh, ghișeu unic împreună cu celelalte ghișee unice stabilite prin diferite alte acte legislative. Este vorba despre Solvit, este vorba despre ghișeul care se uh, referă la, la bunuri. Am, uh, l-am compilat împreună cu negocierea, implementarea în ceea ce privește directiva privind serviciile, de asemenea, în cadrul aceluiași uh, ghișeu ne ocupăm și de supervizarea pieței. Asta pentru a utiliza mai bine resursele într-o manieră mult mai eficientă, mai uh, concretă. Iar în acest caz special am, uh, ne-am bazat pe experiențele obținute în cadrul proiectului de evaluare a legislației în vigoare. În 2007 am început acest drum. În 2007 am uh, oferit o serie de resurse, competențe IT și ne-am bazat uh, pe niște uh, principii cât se poate declare. Pe de o parte, haideți să facem totul simplu, în al doilea rând, ne-am dat seama că trebuie să facem totul uh, în engleză, totul trebuia să fie tradus în engleză și a treia uh, prioritate era aceea că aplicarea noastră, aplicația noastră trebuia să fie electronică. Toate formularele trebuiau să poată fi uh, transmise electronic. Acestea au fost punctele noastre cheie. Știți, de asemenea, că am depus o serie de eforturi în ceea ce privește reglementarea semnăturilor. Am uh, stabilit că dacă semnăturile scane, scanate sunt uh, deja acceptate, haideți să păstrăm, să le păstrăm, să nu creăm noi obstacole. Același lucru s-a întâmplat și în cazul traducerilor. Dacă din pricina unor tradiții administrative autoritățile daneze deja procesează totul în engleză, haideți să ne-am gândit să nu creăm noi probleme de traducere atunci când vine vorba de acest ghișeu unic. După discuții cu autorități, am cumulat experiențele comune, am creat un grup interministerial de lucru și am încercat să valorificăm toate experiențele câștigate. Și în uh, cursul acestor lucrări am încercat să stabilim prioritățile. Am procesat totul în engleză, am continuat să utilizăm uh, semnăturile scanate, prin urmare am evitat problema legată de uh, semnăturile digitale. Adeseori prestatorii de, de servicii nu au acces la acest tip de semnături. Și, în plus, aceste semnături nu sunt neapărat recunoscute în toate jurisdicțiile. Prin urmare, ce am făcut noi? Am uh, pus uh, accent pe deschidere, pe de asemenea accesibilitate. Pornind de la resursele pe care le aveam și experiențele pe care le-am uh, avut, am decis că soluțiile cele mai simple sunt cele mai eficiente. Cum arată acest ghișeu unic din Dan- Danemarca? Avem o un singur ghișeu uh, unic cu o adresă de internet www.businessindenmark.dk. Prin urmare, nu există un ghișeu fizic, nu putem fi contactați prin uh, Uh, dar putem fi contactați prin e-mail și uh, pe, calea, pe cale telefonică. Am folosit uh, structura IT deja existentă. Am fost avantajați practic pentru că nu a trebuit să creăm lucruri noi. Ne-am bazat pe un o ordonanță guvernamentală care le cere tuturor autorităților să își updateze informațiile și să includă în engleză formularele lor în acest, pe sistemul uh, informatic al ghișeului unic. De asemenea, toate răspunsurile urmau să fie oferite tot pe cale electronică. Aceasta este pagina gazdă, nu arată cine știe cât de special, dar sperăm că funcționează, de, de fapt știm că funcționează. Ce puteți găsi pe această pagină? Găsiți uh, cerințele de bază în ceea ce privește care îi privesc pe cei care vor să facă afaceri în Danemarca. Există legături spre alte surse importante de informație și tot de aici se poate accesa propria profesie, se pot găsi informații cu privire la respectivul, uh, respectiva um, meserie. Uh, interesații găsesc un formular pe care îl pot uh, printa, completa, scana și mai apoi pe care îl pot trimite ghișeului unic care va procesa respectiva solicitare. Acesta este cazul unui uh, contractor pe uh, electronic, găsi, unui electrician. Găsiți aici formularul necesar care arată în, în adică accesul arată așa. Aici vedeți cum pot fi trimise diferitele formulare. E ca și cum ai lucra cu, un, cu o căsuță de mail. Singura diferență este că atunci când informația a fost uh, uh, încărcată, aceasta va fi transmisă mai departe prin intermediul unei legături uh, foarte sigure. Totul e foarte simplu, da? Funcționează. Care este situația în momentul de față? Platforma IT și secretariatul funcționează de la sfârșitul anului 2009, adică ne-am încadrat în calendar. Conținutul de pe platformă. Avem uh, între 100-120 de scheme și uh, formulare de, de candidatură. Majoritatea provin din partea actorilor naționali, însă există și formulare de candidatură care sunt uh, gestionate de actori regionali și locali. Am uh, devotat 180.000 de euro creierii acestei platforme de internet. În ceea ce privește traficul de utilizatori, avem lunar circa 500 de vizitatori Până în momentul de față, de la începutul anului, am avut circa 100 de contacte prin intermediul telefonului sau uh, e mail Am uh, înregistrat aceste, uh, toate aceste solicitări, practic supraveghem traficul. Am primit însă mai puțin de 10 candidaturi în adevăratul sens al cuvântului. Majoritatea se referă la înregistrarea companiilor. Acesta este, practic, uh, punctul central de interes. Și am aflat, de asemenea, că trebuie să ne adaptăm mai mult cerințelor uh, utilizatorilor. Prin urmare, am contactat un consultant extern care a evaluat ghișeul nostru am cerut unor subiecti să folosească acest uh, ghișeu unic pentru a afla în ce măsură pot să-l utilizeze. Am cerut unui polițist din Germania, unui uh, olandez, etc., să să cerceteze lucrurile și ce am învățat din asta, am învățat că trebuie să fim mai simpliști în explicațiile noastre. Noi avem tendința de a includem foarte, foarte multe informații, iar utilizatorii își doresc ceva cât mai puțin complicat cu putință. Și uh, aceste acest slide cred că vă poate interesa. Este vorba despre lecțiile învățate. Cred că aceste, una dintre învățături este aceea că e greu să se creeze un simț al proprietății între diferitele autorități. Uneori trebuie să existe un sentiment al obligației. Și noi am făcut lucrul acesta, am creat un grup interministerial prin care încercam să promovăm bunele practici și asta a funcționat foarte bine. Nu toate reglementările, practic, pot fi băgate în aceeași căsuță de pe ghișeul unic. Trebuie să fim pragmatici și aceasta, acest lucru este foarte important. Trebuie să fiți pragmatici și atunci când aveți de-a face cu autoritățile competente, uh, pentru că acestea au multe responsabilități și adeseori ghișeul unic nu este cea mai uh, prima dintre prioritățile lor și, uh, de asemenea, se uh, cere adeseori uh, se cer adeseori informații cu, suplimentare, se cer sfaturi în special, adică numărul sfatului solicitat, sfaturilor solicitate depășește numărul formularelor de candidatură. Asta făcând o referire și la slide-ul inițial. Uh, dacă e să ne gândim la o nouă generație a ghișeilor unice europene, cred că ceea ce am aflat până acum, cel puțin din partea companiilor, e că se dorește includerea unor proceduri, uh, obligații care depășesc domeniul de aplicație a directivei privind serviciei, uh, serviciile. De, de asemenea, putem să ne adaptăm mai bine la utilizatori acest lucru l-am învățat și noi în, în Danemarca. E necesar ca toate informațiile să fie în limba engleză. Și uh, spunând asta, mă întorc la unele dintre întrebările care au fost formulate de către membrii comisiei uh, în, înainte. Și o a patra lecție de învățat pentru viitor este aceea că totul trebuie să fie electronic. Nu e suficient să poți găsi doar informații și formulare, ci e important să le poți trimite pe toate acestea, să poți uh, trimite formularele pe cale electronică. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție. Uh, vă mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Vă mulțumim pentru acest raport deosebit de încurajant. E drept că, că trebuie să lucrăm la a încerca să-i convingem pe oameni să creeze în adevăratul sens al cuvântului com, uh, companii. Uh, pentru că în momentul de față numărul celor care cer doar sfaturi îl depășește mult pe cel, ca, pe cel al celor care vor să creeze companii. Urmează acum colegul nostru din Franța, domnul Tournois, care ne va vorbi despre ghișeul unic din Franța. Bonjour à tous. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ne-ați dat și nouă ocazia să vă vorbim despre ghișeul unic din Franța. Aș vrea să încep prin a vă prezenta orientările generale care au fost adoptate în Franța, care au fost ambițiile noastre în vederea stabilirii acestui ghișeu unic. Pentru noi, crearea ghișeului unic făcea parte pe deplin din politica de simplificare și de mobilizare a inițiativelor uh, antreprenoriale era o voință exprimată de către guvern, de către domnul prim-ministru. Dumnealui chiar a inaugurat uh, uh situl, uh, site-ul respectiv, locația respectivă la sfârșitul anului 2009 și a arătat că guvernul susținea în măsură de 100% acest proiect. În plus, ministrul însărcinat cu IMM-urile uh, sprijină îndeaproape acest proiect și a organizat mai multe reuniuni. Eu însumi am lucrat împreună cu domnul ministru asupra acestui dosar. Pentru noi, ghișeul unic este un punct de uh, acces posibil, dar nu exclusiv pentru orice fel de uh, creare a unei firme, chiar dacă activitatea ei nu intră în ar, uh, domeniul de acoperire al directivei. Și este destinat atât Uh, cetățenilor francezi uh, cât și celor europeni care uh, pot să se stabilească liber. În plus, acest ghișeu are vocația să devină un punct de intrare pentru toate formalitățile punctuare care privesc activitatea întreprinderilor. Și pentru noi a fost și o ocazie de a identifica modalități de simplificare ale legislației actuale care au fost reluate într-un program de simplificare. Ca să înțelegeți foarte bine cum funcționează sistemul din Franța, cred că ar fi bine dacă vă creionez puțin care sunt uh, uh, organismele care gestionează crearea unei întreprinderi, a unei firme. Există numai puțin de șapte rețele de uh, asemenea centre de formalități de uh, crearea unei întreprinderi. Aceste rețele uh, există în toate regiunile și se ocupă deci de toate formalitățile uh, care țin de viața întreprinderilor. Acum, în ce privește autoritățile competente, în Franța există mai multe autorități competente. Pe de o parte, aceste rețele decente de formalități pentru că ele permit uh, registrarea uh, firmelor, dar apoi există și uh, grefele de lângă tribunale de comerț, camerele de um, meserii și de artizanat, camerele de comerț și de industrie, prefecturile, centrele de um, impozite, colectivitățile locale și așa mai departe. E vorba despre servicii care sunt um, publice, care țin de organizarea centrală a statului sau care sunt pur și simplu autonome. Noi am vrut să folosim în cea mai mare măsură posibilă um, elementele deja existente. Legea din 4 august 2008 a arătat că centrele de formalități pentru întreprinderi trebuiau să joace un rol central în uh, crearea acestui ghișeu unic. Noi avem datorită acestei rețele de cete de formalități, ghișeuri unice care există fizic pe tot teritoriul Franței. Și ele permit firmelor să se înregistreze, dar am hotărât să creăm și un sit internet care centralizează toate informațiile care sunt uh, culese la nivel regional de centrele de formalități. Toate aceste ghișee unice uh, acum formează o asociație, dar apoi se va transforma într-un grup de interes public. Este o asociație care permite coordonarea activităților la nivel național și deci care a permis și crearea acestui sit internet uh, uh, um, unde există linkuri către toate ghișeele unice din Franța. Vreau să vă spun că ce a trebuit să realizăm. În primul rând, să determinăm care este perimetrul afectat. Am identificat 93 de activități care intră în domeniul de acoperire al directivei și pentru care era nevoie de simplificare în ce privește eliberarea de autorizații de funcționare. Am făcut evaluarea legislativă necesară și am redactat fișe de informare completă, deocamdată numai în limba franceză, pentru fiecare din aceste activități sau subactivități. A fost o adevărată uh, muncă de pionierat în Franța și la prima oară când se întâmpla așa să facem o evaluare a legislației și să uh, uh simplificăm cât mai mult cu putință cerințele uh, uh, și demersurile pe care trebuiau să le îndeplinească uh, firmele. În plus, în momentul în care am creat uh, acest sit, uh, um, am ținut cont de conținutul acestor fișe de informații, am adăugat informații de ordin general, deci considerăm că tot ceea ce ține de informare este uh, destul de complet, de exhaustiv. Și apoi, în ce privește partea formalități, pot fi făcute online majoritatea formalităților de creare a unei firme pentru orice fel de activitate, indiferent că e vorba despre furnizare de servicii uh, um, care intră în domeniul de acoperire a directivei sau nu. În ce privește ghișeele care există uh, fizic, și aici există o uh, persoană care poate să uh, îi primească pe viitori antreprenori și să le furnizeze toate informațiile de care au nevoie și apoi există personal care poate să îi ajute pe aceiași antreprenori să facă formalitățile necesare în vederea creării unei întreprinderi. Și ei trimit apoi aceste formulare, deci versiunea pe hârtie a formularilor respective, autorităților competente. Următorii pași pe care vrem să efectuăm, în primul rând, să um, avem ghișee unice cât, uh, într-un număr cât mai mare, astfel încât toate activitățile pentru care este nevoie de o autorizație să poată să fie uh, tratate prin intermediul acestor ghișee unice. Ne dorim mărirea uh, numărului de activități de care se poate ocupa un ghișeu unic, de câte 10 pe an până la 30 maxim pe an. Apoi, s-a stabilit o um, linie bugetară specifică pentru crearea acestor ghișee unice, astfel încât să mărim numărul de persoane care se ocupă de aceste ghișee unice și mai ales cele care se ocupă de toate procedurile efectuate pe cale electronică. În sfârșit, ne dorim, bineînțeles, îmbunătățirea uh, acestui site. Vrem în următorii ani să traducem absolut toate informațiile conținute pe acest site și apoi ca uh, ea să aibă un aspect uh, mai atrăgător decât cel actual. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumim pentru această prezentare detaliată și destul de încurajatoare. Este tot timpul Uh, interesant să vezi cum se combină ghișeul uh, electronic cu cel care uh, există în mod concret. Acum vom asculta ultima prezentare și apoi veți avea ocazia să puneți întrebări. Doamna ministru a trebuit să plece, dar domnul Tibo Astelvaci o va reprezenta și va putea să răspundă la întrebările dumneavoastră. El lucrează la reprezentanța permanent, permanentă a Ungariei pe lângă um, instituțiile europene. Deci acum îi dau cuvântul lui Andrew Van der Lem, care va vorbi în numele Regatului Unit. Și apoi sper că aveți întrebări interesante. What, from the last presentation on the Okay. Uh, if you have a short... Dacă aveți o întrebare așa percutantă, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, o, o întrebare scurtă ca să uh, o, o fac în engleză ca să fie așa mai bine. Am, avut lucruri, am văzut lucruri foarte interesante aici, însă pentru noi este foarte important ca furnizorii de servicii să poată să se mute în alte țări. Aveți oare exemple concrete de ceea ce se întâmplă și cum paginile respective vizează acest lucru. Mulțumesc! It was just specifically to the friendship. Da, vreau o întrebare, să pun o întrebare uh, reprezentantului Franței. Ce se întâmplă acolo cu Solvit? Mulțumesc! I think probably we should leave that, the Solvit question separately. I think. Da, cred că o să o luăm pe rând cu întrebările după aceea, după prezentări. Microfon. Da. Thank you very much, uh, Mr. Următorul vorbitor, uh, domnul Van der Lem. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitația adresată. Îmi pare bine că aș putea să incorporez <laughs> întrebări în prezentarea mea, o provocare suplimentare. Cred că o să mă descurc data trecută. Ultima dată când am vorbit în partea comisiei era în 2005 Uh, se negocia directiva pe vremea aceea și prezideam un grup de lucru, așa că mă întorc la fața locului uh, ca și un criminal. Uh, sunt sigur că puteți să găsiți și alte metafore la fel de interesante care să vă arate ce resimt eu. Vreau să vă spun care este arhitectura acestor ghișee unice la noi și apoi eventual uh, întrebări legate de utilizarea lor și ce se întâmplă pe teren. Deci, vă rog, trecem direct la următoarea planșă. Uh, aceste uh, ghișe unice și uh, accesul la ele se, se face începând de la site-urile noastre tradiționale, UK Welcome și așa mai departe. Avem de asemenea site-uri de internet, bineînțeles, și în Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor. Avem de asemenea un uh, site despre care vorbeam, UK Welcomes, care este făcut uh, special pentru întreprinzătorii care vin uh, din altă parte, din afara țării. Lăsați-mă să vă descriu puțin această pagină de internet Eh, știu că poate că suscit rivalitatea, dar cred că e puțin mai frumos decât site-ul danez, așa, cu modestie. Într-adevăr, el a fost eh, făcut pentru a ajuta pe întreprinzători și pe firme care, în principiu, doresc să afle mai multe despre cum se fac afacerile în Regatul Unit și ca să poată să-și precizeze proiectul de afacere. Avem, pe de o parte, informații generale legate de regimul juridic din această țară, despre piața muncii, codul muncii, fiscalitate, informații de acest timp, studii de caz, linkuri către alte site-uri foarte interesante, dar pe de altă parte, informații în detaliu despre cum se obțin certificatele, autorizările și licențele. Pe următoarea planșă puteți să vedeți informația cea mai generală care este disponibilă în toate limbile spațiului economic european. Uh, asta înseamnă și limba islandeză, norvegiană, bineînțeles și limbile comunitare, o serie întreagă de informații cu caracter general care să îi ajute pe întreprinzători legate de piața muncii, cum spuneam, de codul muncii și de impozite. Acum, ă, pe următoarea planșă, ă, vedeți un lucru care este foarte important, care ne-a permis să demarăm cu dreptul site-ul, și anume am ă, permis accesul la formularul de autorizare Uh, adică am permis să se creeze o pasarelă între cei care caută să-și declare o, o firmă, o întreprindere și cei autoritățile care se ocupă cu acest lucru. Uh, e vorba de acele consilii uh, locale, cred că princip, cel mai interesant este acest Croydon, este consiliul meu preferat. Această legătură, această pasarelă creată este extrem de importantă pentru eficacitatea sistemului și faptul că aceste consilii uh, își pot vedea logo-ul pe site este deosebit de important ca să ne asigurăm de cooperarea lor. Pe următorul slide vedeți uh, cât de uh, mare este și ambițios este acest proces. 433 de autorități locale diferite în Regatul Unit cu diferențe foarte mari de dimensiuni Eh, plus 107 alte organizații, cum ar fi autorități naționale sau locale de reglementare, autorizare, care au competențe în lumina directivei și aici foarte multe diferite, vorbim despre ministere, vorbim despre agenții și așa mai departe. Foarte pe scurt, un exemplu eh, a, poate că e la fel de frumos ca și site-ul danez de data asta. Nu știu ce să zic. Sau, în fine, urmează același principiu. Puteți să descărcați formularul de care aveți nevoie. Avem un uh, instrument care îți permite să verifici de ce ai nevoie, un checklist asta că permite oricărui, oricărei persoane întreprinzător din orice parte a Regatului Unit să poată să vadă de ce are nevoie uh, să transmită într-un anumit moment. Această companie, această firmă descarcă formularul, știe uh, ce trebuie să aibă la dosar, uh, poate să scaneze documentele pe care trebuie să le trimită, le poate trimite prin attachment. Deci, foarte simplu. Și ceva foarte util pentru firme este următorul lucru și anume că firmele au practic un loc unic unde se pot duce și pot vedea ce proceduri de autorizare în curs au, pentru că sunt firme și uh, oameni care au mai multe afaceri. Vedeți aici exemplu exact uh, din concret din Kensington, Chelsea. Uh, Uh, încercăm, deci, să simplificăm lucrurile, să fie într-adevăr un ghișeu unic și să evităm birocrația. Acum uh, ajungem la întrebarea uh, cea mai interesantă, probabil. Ce se întâmplă în spatele cortinei? Este vorba de un proces extrem de vast. Avem nevoie de sprijinul multor structuri. Avem un website care este creat nu pentru public, ci este interfața noastră care ne ajută să uh, uh, vedem de, de ce se întâmplă. Um, de exemplu, e vorba de achiziții publice uh, la nivelul ministerelor însă uneori interlocutorii nu sunt foarte clar de identificat. Eu uh, știu ce înseamnă directivele de la Bruxelles și am lucrat în domeniul timp de 15 ani. Dacă stau să mă gândesc acum, uh, dincolo de nivelul guvernamental, ce se întâmplă într-un uh, satuleț și cu inginerul de sistem de acolo, Ehm, e foarte greu să îl uh, convingem despre modul în care trebuie tratate informațiile și să-i spunem că are obligație juridică uh, și așa mai departe. Deci încercăm să-i ajutăm pe cei care sunt în spatele sistemului, în spatele paginii de web, să se descurce în acest hățiș. Vedeți pe următoarea pagină un uh, exemplu foarte clar, Consiliul de la Barking și Dagenham și puteți să vedeți în ce uh, stare se află cererile pe care le-au depus. Bineînțeles că am ales uh, uh, nu din întâmplare um, un, un exemplu în care toate fazele au fost, au fost atinse, deci avem totul cu verde. Deci ne asigurăm că toate fazele procesului funcționează așa cum trebuie. În sfârșit, când mă gândesc la succesul pe care l-a registrat sau această directivă și cunosc uh, genealogia acesteia, uh, pot să vă spun că directiva suferă și de multe asperități. Uh, a existat o întreagă, uh, un întreg proces ca, uh, prin care s-au adugat lucruri inutile, s-au scos altele mai utile și uh, au rămas până la urmă Uh, uh, lucruri care poate uneori uh, uh nu satisfac pe furnizorii de servicii, pentru că serviciile nu sunt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 Până la urmă, directiva acoperă uh, serviciile uh, într-un mod uh, poate prea simplist. De exemplu, directiva legată de deschiderea unei grădini zoologice. În fiecare an, în Regatul Unit, nu avem decât una sau două grădini zoologice care se deschid. Dar, uh, în sfârșit, uh, poate că lucrurile nu sunt suficient de clare pentru astfel de cazuri și, bineînțeles, că lucrurile pot fi nepățite inclusiv la nivelul formularului. Uh, Apoi, participarea din partea autorităților locale, ea nu este de 100%. În marea majoritate, ele participă, uh, se bucură de acest uh, proces. Am văzut chiar și mult entuziasm pentru că uh, unii ne spun câștigăm bani, lucrurile merg mai repede, alții sunt mai puțin entuziaști. Iarăși mă refer la Croydon pentru că ei aveau alte sisteme înainte de înregistrare a acestor uh, firme uh, și uh, practic acum folosesc numai sistemul nostru și sunt foarte mulțumiți de ce se întâmplă. 95% dintre, din, din, din volumul de, de afaceri este intranațional deci în interiorul țării. Așa că există o mare oportunitate legată de acei furnizori de servicii care vin din afara țării. Sistemul este extrem de uh, popular în rândul întreprinzătorilor atunci când mer- merge bine, așa cum se întâmplă. IMM-urilor le place și și organizațiilor uh, uh de diferite ramure, uh, uh, ramuri industriale, comerciale și așa mai departe. Bineînțeles că trebuie să facem mai multe pentru ca să facilităm și mai mult căutarea, de exemplu. Uh, în ceea ce privește cifrele știm că aproximativ 10.000 de firme s-au folosit de această facilitate. Depinde foarte mult de la loc la loc, dar am investit foarte mult timp și mulți bani ca să ne asigurăm că oamenii au înțeles prin anumite campanii despre importanța acestei inițiative am încercat, că, am încercat să, vedem că, să vedem dacă se poate reduce și birocrația, administra, uh, administrația și așa mai departe, dar și costurile, pentru că am, uh, am, ne-am dat seama că putem să avem economii de 3,30 uh, lire și până la 12 lire sterline și sumele se ridică la câteva milioane bune anual ca beneficii directe. Deci, practic, noi ne dorim de asemenea ca ă, de la zeci de mii să ajungem la sute de mii pe lună și deci să ajungem, cum am spus anual, la până la 21 de milioane de e, ă, beneficii directe anual. Bineînțeles, mai sunt multe de făcut. Deci, acest site există, funcționează, nu e perfect, evoluează, dar am învățat foarte multe lucruri de aici și uh, nu știu dacă asta vă consolează sau nu, pot să vă spun că unul dintre lucrurile pe care le-am învățat este că uh, este suficient ca uh, lucrurile să uh, înceapă undeva. Practic, aceste beneficii nu ar fi existat dacă directiva nu ar fi existat. Deci începutul e mai greu. Bineînțeles că încă nu putem să cuantificăm toate beneficiile directivei, însă este clar că avem deja rezultate absolut tangibile pe teren uh, și care ne arată că lucrurile se mișcă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că putem să-i aplaudăm pe experții noștri care merită acest lucru și cred că a fost o masă extrem de interesantă și plină de, de învățăminte pentru noi, pentru noi legislatorii europeni, care uh, vedem ce se întâmplă cu actele legislative pe care noi le gândim aici. Este vorba, bineînțeles, de procese extrem de complexe uh, și care au uh, consecințe foarte Uh, mari. Deci este clar că e bine să știm cum stăm, să facem un bilanț. Așa că dau cuvântul pentru întrebări și nu știu dacă avem <coughs> uh, o listă. Unii dintre colegi și oaspeți sunt puțin îndepărtați de la Comisia Ocupare. Vă rog să vă prezentați, pentru că nu văd uh, numele. Numele meu este Iazbovietska, nu vin de aici, la comisia noastră sunt practic oaspete. Vă rog frumos, spune președintele, să interveniți. Suntem uh, interesați să știm ce doriți să ne spuneți. Cine mai dorește să mai ia cuvântul? Bun, haideți să începem. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi. Trebuie să spun că prezentările au fost extrem de interesante și vă mulțumesc pentru acestea. Sunt foarte interesante pentru noi toți, pentru europeni, pentru toate statele membre, pentru că uh, exemple din anumite state pot să le inspire pe celelalte. Una dintre întrebările mele se referă la uh, uh cum se poate transmite experiența dobândită uh, prin uh, deschiderea acestor ghișee unice care este impresia dumneavoastră? Considerați că există multe obstacole în calea IMM-urilor și că ar putea să fie doborâte aceste obstacole într-un fel? Uh, un coleg a vorbit despre problema grădinilor zoologice. E destul de interesant și de complex procesul. Vă mulțumesc! Putem să grupăm întrebările, doamna Schwab? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also ich fand Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, prezentările au fost foarte stimulante și m-am gândit pe parcursul prezentărilor la audierile pe care le-am avut în trecut. Între timp, paginile de internet au devenit din ce în ce mai colorate, e drept. Însă, obiectivul acestei discuții cu reprezentanții statelor uh, membre este următoarea. Următorul în ce măsură se pot aștepta companiile transfrontaliere la simplificarea procedurilor? Cred că ceea ce ne-a prezentat domnul van der Lem este exemplar. S-a dovedit faptul că conducerea sistemului intern prin intermediul acestor ghișee unice este salutar. Însă, dați-mi voie să fiu deschis și uh, sinceritatea este importantă. Dați-mi voie să spun, să spun sincer că acest proces abia începe. Bineînțeles, beneficiile mm, financiare de care se bucură statele membre sunt importante, însă nu acesta era obiectivul inițial al directivei noastre. Noi pur și simplu vroiam să ușurăm transferul de servicii dintr-un stat în altul. Tocmai de aceea dați-mi voie să vă întreb, cunoașteți vreun exemplu concret de uh, întreprinzător care a completat toate formularele, uh, primind la finalul acțiunii procedurii o autorizație? Sau cunoașteți un exemplu concret de companie care a completat toate formularele pentru a îi fi refuzată autorizația la final. Aceste informații mi se par inter- interesante. Vreau să îmi dau seama dacă procesul poate fi încheiat cu succes, dacă uh, întreprinzătorii au sau nu încredere în aceste formulare. Well, maybe you should have a look at the, at the UK site with the... Poate că ar trebui să vă uitați uh, la Uh, pe pagina de internet uh, britanică, acolo există și studii de, de caz. Iar <laughs> în Olanda, dacă ești uh, furnizor de animale. animale împăiate, nu ai nevoie absolut deloc de autorizații. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați experți, vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Trebuie să recunosc că tonul nostru este foarte optimist. Ceea ce spuneați despre ghișeele unice și despre implementarea directivei privind serviciile în statele membre m-a făcut să fiu la rândul meu optimistă. Cred că după câțiva ani de, de la implementarea ideii de ghișeu unic și după câțiva ani de experiență în această activitate vom avea adevărate uh, perle în domeniu. Ghișeile unice vor funcționa perfect. Dați-mi voie să vă întreb în ce măsură există un grad de conștientizare în rândul uh, întreprinzătorilor, un nivel de conștientizare cu privire la existența acestor ghișee unice. Ați organizat uh, campanii de informare cu privire la aceste ghișee, i-ați informat pe întreprinzători uh, vestea existenței acestor ghișee unice trece de la întreprinzător la întreprinzător. Aveți relații cu Camera de Comerț, oferiți informații Camerei de Comerț, astfel încât toată lumea să știe că nu este vorba aici doar despre afaceri transfrontaliere, nu se oferă asistență doar în cazul acestor activități transfrontaliere, ci uh, se oferă informații și cu privire la piața internă. Vă mulțumesc pentru informațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Revenind la cele spuse de doamna Styler, cred că am înțeles ce vreați să spuneți, însă dumneavoastră doreați să readresați întrebarea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aveam pur și simplu uh, o ocazia de a mă referi la Solvit. Avem un uh, reprezentant al Franței și aș vrea să aflu cum uh, se tratează problema Solvit în Franța. Asta pentru a primi uh, informații de cât mai recentă. Nu cred că domnul Turnua este neapărat responsabil pentru Solvit, de Solvit, însă poate că ne poate totuși oferi mai multe informații Să începem cu uh, contextul, domnule Turnoa. În momentul în care această comisie s-a a discutat despre Solvit, s-a ajuns la concluzia că centrul Solvit din Franța beneficiază de mai puține resurse decât cele din alte state. Domnul Sty- doamna Styler și eu am fost uimiți de faptul că investați atât de multe resurse în ghișeul unic. Și pornind de la uh, declarațiile dumneavoastră, ne întrebam practic uh, în ce măsură, odată cu îmbunătățirea condițiilor uh, cu privire la piața internă, ați reușit să oferiți mai multe resurse pentru problema Solvit. Dacă nu ne puteți răspunde la această întrebare, nedumerirea noastră, o să cerem informații din partea altor reprezentanți. Le cer colegilor să intervină dacă nu sunt uh, de acord cu mine. Însă un lucru care m-a uimit în prezentarea domnului Van der Lem este următorul. Mult din ceea ce ați făcut în legătură cu ghișeul unic și, de asemenea, uh, în ceea ce privește evaluarea legislației uh, interne, a îmbunătățit mediul de afaceri pe plan intern. De asemenea, aceste eforturi au dus la uh, Uh, îmbunătățirea adoptării tuturor proceselor electronice în uh, cadrul acestor uh, relații cu autoritățile. Nu aceasta era una dintre misiunile noastre inițiale, însă ne bucurăm dacă acesta a fost impactul acțiunilor noastre. Iar domnul Schwab, practic, vrea să vă întrebe în ce măsură veți reuși sau cum veți reuși să întăriți eforturile să deveniți din ce în ce mai harnici în a vă ocupa și de problemele transfrontaliere, pentru că asta, acesta era practic um, obiectivul nostru inițial. Prin urmare, Haideți să începem cu doamna Gonzales. Dăm, vom da cuvântul tuturor uh, experților care vor putea să facă comentarii cu privire la celelalte prezentări sau pot, uh, vor putea să răspundă la întrebările adresate. Văd că există un, o competiție foarte intensă în același timp uh, amiabilă între experți. Uh, suntem foarte încântați de lucrul acesta și comisia cred că se bucură la rândul său. Uh, am fost încântat la rândul meu că am auzit din partea doamnei Gheri că a primit uh, ajutorul de care avea nevoie din partea comisiei. Cred că reprezentantul comisiei va fi încântat de faptul că această, această apreciere a fost exprimată. Prin urmare, începem cu doamna Gonzales. Da, și eu spuneam că comisia a fost uh, foarte cooperantă. Nu am uh, niciun fel de date cu privire la ce se întâmplă în Olanda, date exacte, însă veți mai avea un uh, grup de lucru, un atelier în cursul uh, următoarelor luni, care în cursul căruia vă vom prezenta datele concrete de care aveți nevoie cu privire la modul în care implementarea acestei directive privind serviciile a îmbunătățit mediul de afaceri interne, intern și uh, date, date exacte în ceea ce privește resursele uh, investite în acest efort. Voi începe cu prezentarea Regatului Unit. Sistemul olandez este foarte, foarte accesibil. Din păcate nu am uh, niciun fel de informație la mine cu privire la traficul uh, de utilizatori și, de asemenea, nu am informații cu privire la cererile sau numărul de cereri care au fost uh, sau uh, încheiat cu oferirea unei autorizări. În Olanda, a fost nevoie să folosim experiența pe care o aveam deja pentru a implementa această directivă privind serviciile și pentru a crea ghișeul unic am uh, fost stimulați, practic, de toate mișcările inițiale. În orice caz, am reușit să creăm aceste uh, ghișee unice care vor fi folosite pentru guvernanța electronică. În ceea ce privește um, creșterea gradului de publicitate, echipa de implementare a fost constituită dintr-o serie de persoane care au uh, circulat prin întreaga țară, au oferit uh, informații celor interesați, de asemenea organizațiilor antreprenoriale care aveau de-a face cu reglementările directivei pentru servicii, încercând să le arate care sunt beneficiile și care sunt urmările ce decurg din implementarea acestei uh, directive. Prin urmare, am depus eforturi și la, la, pe teren. Vă mulțumesc. Cred că această temă trebuie să să fie în continuare elaborată și de către noi. Cred că colegii doamnei Cruz nu au evaluat neapărat modul în care au fost obținute neapărat rezultate prin, ur- prin aplicarea unor programe ale Comisiei privind uh, e-governance. Trebuie să ne gândim și noi la asta. Domnul Solvacic. Domnul Starboțic. Da, îmi dau seama, vă mulțumesc că numele meu este foarte <laughs> dificil. Din nou, îmi cer scuze în numele doamnei ministru, doamnei Gheri, însă vă dați seama că avem multe de făcut acum că se apropie uh, începutul președinției maghiare. Trebuie să recunosc că nu sunt neapărat un expert în ceea ce privește uh, implementarea acestei directive. Și eu am fost aici uh, la Bruxelles în anul 2005 pe, uh, pe când se negocia această directivă, dar între timp nu mai sunt aici, însă permiteți-mi să fac câteva comentarii orizontale în ceea ce privește implementarea în primul și în primul rând. Autoritățile com- uh, din Ungaria au fost obligate să facă un efort sus ținut pentru a evalua legislația. Totul a început în 2008. Însă, în urma acestui proces, ne-am dat seama că simplificarea este posibilă. Este complicat să parcurgi toată legislația națională pentru a vedea în ce loc ar putea apărea probleme, obstacole care să Um, pericliteze libertatea prestării de servicii. În orice caz, munca a fost titanică, însă rezultatul este unul clar, poate fi simțit în uh, viața economică de zi cu zi. Ne dăm seama că toate eforturile noastre au generat un cadru legislativ mult mai uh, simplu și uh, a contribuit la simplificarea procedurilor în vigoare. Același lucru se aplică și în cazul ghișeului unic. La rândul nostru, considerăm că un lucru este valoarea legislației în vigoare și altceva este aplicarea în practică a tuturor deciziilor. Uh, în continuare, în Ungaria avem dificultăți cu guvernanța electronică, cu uh, semnătura electronică, etc. Poate în alte state membre nu există astfel de dificultăți. Personal, însă, sunt uh, convins că, per ansamblu, într-un context larg, agenda electronică a Comisiei poate să aibă o influență și uh, la acest uh, nivel ar putea să îmbunătățească această agendă digitală și activitatea cotidiană a antreprenorilor. Dar în ceea ce privește campaniile de conștientizare, da, am demarat o campanie asiduă de conștientizare. Colegii mei responsabili pentru implementarea acestei directive au uh, vizitat toate camerele de comerț din Ungaria, sunt peste 90 de astfel de camere de comerț au avut uh, contacte directe cu cei responsabili pentru implementarea la fața locului a prevederilor și feedback-ul pe care l-am primit a fost întotdeauna pozitiv. Uh, feedback care, de altfel, a contribuit, ne-a ajutat uh, în procesul de implementare propriu-zisă. Iar acum am trecut, practic, la darea în funcțiune a tuturor procedurilor, care, de altfel, și funcționează. Iar în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, cred că într-adevăr, toate acestea au contribuit la stimularea activității economice atât în Ungaria cât și la nivel transfrontalier și la stimularea activităților transfrontaliere. Cadrul legislativ este mult mai simplu, antreprenorii pot să găsească mult mai ușor informațiile de care au nevoie, procedurile sunt uh, cât se poate declare atât la nivel intern, cât și, în mare măsură, pe plan transfrontalier. Acesta este practic viitorul, pentru că toate aceste prevederi să vede cât se poate de clar că deja stimulează dezvoltarea economică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. I would say that... Câteva observații în ce privește simplificarea legislației noi am considerat că în jur de 10% dintre schemele de autorizare și de notificare puteau să fie abolite pentru că nu aduceau um, uh, atingere um, în mod um, radical funcționării sistemului nostru. Și așa cum am spus, uh, pentru a răspunde la întrebarea domnului Schwab, am putut să considerăm că punctul uh, de contact unic, ghișeul unic este într-adevăr folosit. Avem și statistici în acest sens pe care le puteți găsi pe site-ul nostru internet. În faza de implementare am fost tot timpul în contact cu patronatele, cu uh, um, organizațiile um, din diferitele ramuri ale industriei și am făcut totul în așa fel încât să răspundem așteptărilor și nevoilor lor. Și acum mă uit înspre colega mea cu care am lucrat pe aceste teme în anul 2001, respectiv la colegul meu, Andrew. Ceea ce am făcut noi nu este numai un simplu uh, ghișeu unic, el nu a menționat însă cât de mult a costat întreaga modificare a sistemului și crearea acestor ghișee unice. Noi am vrut să, să avem ceva simplu, deci în Danemarca lucrurile pot să pară mai eficiente, dar a, asta are un cost, pe când noi în Regatul Unit am vrut să facem lucrurile bine și cu pe bani puțin. Mulțumesc! Domnul Harbour, da, îmi pare bine când văd uh, că se duc bătălii, dar... Uh, D'abord, euh, du point de vue français, ce qu'on attend du guichet unique, c'est la... Acum, domnul Turno. Da, pentru noi ghișeul unic uh, ar fi trebuit să fie sfârșitul acestui adevărat um, drum plin de obstacole pe care trebuia să-l parcurgă orice antreprenor în Franța. Și administrația din Franța și-a dorit pur și simplu să uh, simplifice foarte mult toate formalitățile, toate procedurile. Înainte trebuia să te adresezi la cel puțin nouă entități diferite, ori acum ele sunt toate înlocuite de acest ghișeu unic. Nu am uh, modele, uh, exemple concrete de hmm, crearea unei firme datorită ghișeului unic, însă am exemple de um, cazuri care nu au funcționat pentru că nu s-au adresat uh, ghișeelor unice și au existat probleme cu interpretarea legislației. Deci am primit la minister asemenea solicitări din partea unor firme care nu reușeau să uh, um, facă formalitățile necesare pentru a exista pe plan uh, juridic și administrativ din cauza acestor dificultăți de interpretare um, a legislației. Din câte știu, pe puțin 250 de firme au fost create uh, prin intermediul uh, ghișeului unic, însă nu am nume concrete uh, și nu pot să vă spun nici câte proveneau uh, din Franța și câte din afara um, Franței, deci din Uniunea Europeană. Ministrul IMM-urilor vorbește de fiecare dată când uh, merge în deplasare uh, despre ghișeul unic. De asemenea, Camerele de Comerț și Industrie, um, ambasadele, consulatele uh, menționează existența acestui ghișeu unic persoanelor uh, interesate. Deci, ca să spun așa, îi facem cât mai multă publicitate și ne așteptăm ca de la începutul anului viitor numărul uh, conexiunilor să crească și de asemenea să mărim popularitatea acestui sit pentru că va exista o formalitate legată de um, um, um, personalitatea juridică a unei întreprinderi care nu va putea fi făcută decât exclusiv pe uh, situl ghișeului unic. În plus, ne vrem să ne coordonăm mai mult eforturile. Uh, am creat această echipă care se ocupă exclusiv de acest proiect și acum i-a fost afectat și un buget. Am întârziat oarecum în afectarea acestui buget, dar criza explică multe. Și acest lucru este valabil și pentru Solvit. Vă mulțumesc. Thank you very much indeed for taking that extra question as well. It was very helpful. Vă mulțumim și pentru că ați răspuns la această întrebare suplimentare. Deci acum încheie turul domnul Andrew Van de Lenden. Foarte pe scurt, apropo de uh, obstacolele pe care le-am înlăturat și lucrurile care au fost simplificate. Noi ne-am dat seama că existau multe formulare, mai ales la nivelul entităților uh, uh, de mici, la nivel local, formulare care nu mai erau neapărat actuale și care au putut să fie ușor suprimate și noi am atras atenția consiliilor locale care continuau să mai ceară autorizații să nu o mai facă, dar oricum este un proces care durează. În ce privește gradul de conștientizare în rândul antreprenorilor, din cauza măsurilor de austeritate s-au tăiat multe subvenții bugetare și mai ales legate de uh, campaniile de comunicare și atunci Am încercat să lucrăm mult cu organizațiile patronale. Acum, ce privește un exemplu concret, așa cum cereați dumneavoastră, domnule Schwab, am să mă uit puțin printre e mail ca să vă dau un nume concret, dar pot să vă spun că uh, există mai mulți uh, beneficiari ai ghișeului unic de când a, a devenit el funcțional în Regatul Unit. Mulțumesc. Schimbul de vedere a fost extrem de interesant. Sperăm să primim vești bune și în continuare. Sunt foarte mm, mulțumit de cum evaluează lucrurile. O întâlnim și pe doamna Prat de la comisie care se ocupă de implementarea directivei, dar și domnul Van de Saint de la președinția belgiană care se ocupă la Consiliul de Informare pe marginea directivei. Așa că aș dori să le dau ocazia să facă observații pe marginea celor auzite și, bineînțeles, pe marginea altor evoluții eventuale despre care au cunoștință Comisia este în curs de. Comisia se ocupă și de acea evaluare reciprocă care are loc în acest uh, sens. Poate puteți să ne dați date aici, dar poate și alte informații, poate uh, știri legate de studii în curs și așa mai departe. Deci, doamna Maria Andeprat, vă rog, aveți cuvântul de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Și, în primul rând, Permiteți-mi să vă laud pentru această inițiativă. Este un pic neobișnuit să avem un raport uh, într-un uh, stadiu în care se găsește o, o directivă ca aceasta, uh, față de implementare, mă inspiră pe undeva și e puțin neobișnuit față de deadline-urile pe care ni le-am uh, propus, însă arată ce importanță are această directivă a serviciilor și suntem cu toții de acord cu acest lucru. Cu toții am fost de acord de la bun început când a apărut propunerea și știam și am văzut lucrurile în ultimii ani cum, s-au, uh, uh, cum au evoluat, cât de mult au Uh, evoluat serviciile și faptul că au uh, rezistat mai bine la criză față de alte părți ale uh, economiei. Știm foarte bine că, de exemplu, locurile de muncă au fost distruse mult mai rapid în industrie decât în servicii de la începutul acestui an. Și iată, asta ne arată faptul că această directivă și serviciile în Europa funcționează. Uh, prima intervenție, uh, doamna respectivă ne-a spus că există îmbunătățiri reale uh, în 2010. E adevărat, presiunile exercitate au dat roade. Am avut mai mulți interlocutori pentru statele membre. Comisia, Consiliul, Parlamentul au spus trebuie să faceți ceva și noi, Comisia, am transmis note foarte clare legate de statul implementării și iată, lucrurile s-au mișcat, s-au îmbunătățit în ultimele luni. Uh, chiar uh, uneori uh, s-au, depo- s-au, de- s-au, termenele au fost chiar respectate și avansate. Foarte interesant. Uh, și uh, este clar că avem și o cercetare la dispoziție într-un timp relativ scurt care a apărut și ne apropiem de sfârșitul anului, bilanțul de un an de la implementare și un astfel de bilanț este extrem de interesant în acest moment și Comisia este foarte încântată de sprijinul Parlamentului în acest sens. S-au spus multe legate de opțiunile legislative, de ghișeul unic și așa mai departe. Nu intru în detalii. Aș dori doar să vă spun că uh, și un lucru important. S-a vorbit aici în mod critic despre modul în care s-au uh, desfășurat lucrurile și despre partea financiară. Serviciile se confruntă cu anumite probleme specifice în cadrul economiei naționale. Spre deosebire de bunuri, uh, aceste servicii uh, se desfășoară în mod aparte la nivel regional, local și așa mai departe. Trebuie să avem această abordare poate că uh, unele lucruri uh, nu vi se par uh, la fel de importante dumneavoastră aici, însă cei care deschid o afacere și cei care sunt întreprinzători în domeniul serviciilor nu înțeleg atunci când li se pun bețe în roate. Pentru că e vorba de servicii mari, la nivel național, dar și servicii la nivel foarte uh, mic, micro. Uh, Uh, local, foarte important. Și uh, este uh, foarte interesant, având în vedere aceste dificultăți, ce s-a făcut. Am avut 900 de măsuri de implementare de la Comisie și multe dintre ele au fost trecute prin intermediul acelor legi omnibus, acele legi care au un impact direct asupra și modifică direct o serie întreagă de legi și acte legislative. Deci am modernizat și am curățat, dacă doriți, legislația națională și este foarte bine că s-a făcut acest lucru. Unele state membre mai au uh, lucruri de făcut în acest sens. Uh, ați văzut și în situl dumneavoastră că până la urmă uh, nu s-a schimbat așa de mult la nivelul autorizărilor, de exemplu, în uh, Portugalia, Spania, uh, spre deosebire de țări cum, este Germa, cum sunt Germania sau Cehia, dar oricum rățirile sunt reale. Acum, ghișeul unic. Vreau să vă spun că din punctul de vedere al Comisiei și poate sunteți de acord cu mine, ideea cu ghișeul unic a fost cea mai uh, ambițioasă uh, când a venit vorba de a discuta uh, noua directivă servicii toată munca administrativă, toate procedurile cu care se confruntă cetățenii când vor să deschidă o afacere, uh, toate aceste lucruri au nevoie de uh, informații, dar și de formulare care pot fi uh, completate online. Le-am spus acest lucru statelor membre și ele au văzut că acest lucru era important și că va necesita eforturi și pe termen lung și care nu se poate întâmpla peste noapte deja progresele realizate sunt impresionante. Avem deja din 22 de ghișe unice, 16 dintre acestea sunt uh, practic 100% funcționale online. Și, uh, bineînțeles, aici Comisia va insista și va continua să sprijine statele membre pentru uh, că asta practic arată foarte clară și sper că avem și recunoașterea dumneavoastră uh, în ceea ce privește munca comisiei aici. Am lucrat foarte bine împreună, bineînțeles. Uh, sper că sunteți de acord cu mine. Mâine dimineață avem o primă întâlnire legată de o rețea specifică europeană de, ghișe, de uh, puncte de contact din statele membre care vor discuta tocmai lucrurile pe care le-am văzut aici, uh, procedurile care uh, ar putea fi incluse, dar care nu apar în directivă, de exemplu. Apoi, uh, obstacolele în calea, cu care se confruntă firmele și eforturi de comunicare. S-au spus aici că poate nu s-a făcut suficient în ceea ce privește sensibilizarea, campaniile, însă ne vorbim aici despre servicii online pentru întreprinderi uneori foarte mici, micro-întreprinderi. Și pentru acestea avem nevoie de uh, campanii de informare, sensibilizare uh, masive. Masa critică <coughs> încă nu a fost uh, atinsă și bineînțeles că uh, ne dorim acest lucru. Uh, și ghișeul unic are un astfel de rol. S-a pus întrebarea dacă uh, va exista un uh, punct focal pentru serviciile transfrontaliere. Da, uh, de exemplu, dacă ești inginer ca dumneavoastră în Regatul Unit, domnule președinte, și aveți un proiect de construcții în Franța, să zicem, implicat în Franța într-un proces, într-un proiect pentru Uh, câteva luni de zile, cu siguranță uh, trebuie să treceți prin uh, informații care pot fi furnizate de un punct focal de comunicare transfrontalier. Este ceea ce se dorește. Iată, încă o dată este o directivă aparte. Practic, suntem în curs de implementare ne vom uh, ocupa în continuare de monitorizarea acesteia, suntem răspunzători, ne dorim să fie un instrument de transparență, de simplificare administrativă și de cooperare administrativă. Vom continua să cooperăm cu statele membre și contăm pe sprijinul Parlamentului European și, bineînțeles, pe președințiile viitoare, belgiană și maghiară. Iată, domnule președinte, ce vreau să vă spun. M-ați mai întrebat ceva care nu se referă, practic, de, la implementare, ci la uh, evaluarea reciprocă. Este un proces care urma după termenele pentru implementare. Uh, cooperăm cu statele membre. Este un exercițiu un pic neobișnuit care ne-a permis să avem discuții extrem de deschise cu statele membre fără precedent. Și concluziile sunt foarte, foarte pozitive. Procesul încă nu s-a încheiat, mai avem de lucru și apoi vom prezenta, bineînțeles, rezultatele și vom reveni la Parlament pentru discuții. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Maria Prat. Cred că această inițiativă și conducerea uh, pe care ați uh, preluat-o aici arată importanța acestei directive și beneficiile acesteia. Uh, atunci când a fost lansată la apă directiva, aveam un anumit context politic, anumite mesaje și, practic, din acel moment încoace, Poate că nu s-a înțeles suficient ce trebuie să facă statele membre, ce trebuie să facă administrațiile uh, și cred că, practic, uh, guvernele, uh, prim-ministrii <coughs> trebuie să continue să prezinte astfel de activități și în continuare, poate de ce nu, președinția belgiană, așa că dau cuvântul tocmai președinției belgiane, belgiene și apoi, deci domnul Van de San. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă pot să mă exprim la subiect, dar uh, aș dori să vorbesc în numele președintele, președinției, uh, în numele Consiliului și practic uh, în această calitate mă voi exprima înainte de a face comentarii legate de subiectul de față și de lucrările comisiei dumneavoastră extrem de interesante. În ceea ce privește președinția, trebuie să acceptăm să nu existăm ca să putem fi de folos. Adică după ce am servit uh, cumva comisiei în cadrul activităților uh, pregătitoare și după ce comisia ne-a spus că nu dorea la vremea aceea să-și ia un angajament fără să cunoască consecințele și situația reală și volumul de muncă necesitate în exercițiul de evaluare reciprocă și tot ce înseamnă supravegherea trans punerii în statele membre, în acel moment am răspuns acestei remarci. Și dacă vă uitați la ordinea de zi, ordinea de zi din Consiliul de Competitivitate, nu apare nimic în legătură cu directiva servicii. Dar am obținut uh, următorul lucru și anume să existe un consiliu uh, pe 10 decembrie, destul de târziu. Ultimul Consiliu Competitivitate va avea loc deci pe 10 decembrie și astfel Comisia va putea, dacă dorește, să uh, evoce acest subiect în fața Consiliului dintr-un unghi sau altul. Bineînțeles, președinția belgiană va face tot ce e posibil pentru ca aceste puncte să apară pe ordinea de zi și să fie discutate în Consiliu în modul cel mai corespunzător posibil. Iată contextul președinției. În ceea ce privește lucrările de astăzi și măsura în care în numele Belgiei particip la uh, tot ce înseamnă transpunere, mi se pare remarcabil un lucru și aș dori să-l subliniez aici. Și bine, după ce am auzit uh, raportul Rumble, dar și celelalte uh, poziții ale experților din statele membre care ne-au spus uh, care sunt uh, reacțiile lor, dar am auzit și ce a spus Comisia. Bun, după toate acestea, aș putea să subliniez câteva aspecte. În primul rând, primul mesaj uh, care Eh, nu trebuie niciodată pierdut din vedere, oricât de comic ar putea să pară, este următorul, și anume că prima consecință a directivei servicii este că avem de a face cu un puternic uh, uh, instrument de simplificare legislativă pe plan intern, înainte de toate. Trebuie ca toate firmele, întreprinderile europene să fie convinse că, mulțumită directivei servicii, vor putea să uh, își desfășoare activitatea uh, și să răspundă formalităților care le sunt impuse mult mai ușor. Și aceasta într-un cadru pur național. Și dacă o doresc, firme respective să profite, bineînțeles, de piața internă, descoperind bucuria de a face afaceri uh, în alte state membre, poate în condiții mult mai bune decât în trecut. A doua observație uh, este legată de anumite constatări, și anume că mm, consultanții de la Rombol uh, se preocupă astăzi de Uh, acea uh, arie de aplicare a directivei care în acest moment nu pune mari probleme. Uh, s-a vorbit aici despre un lucru absolut evident și anume acel echilibru care trebuie găsit între normele legate de calificările profesionale față de area de aplicare specifică a directivei servicii, e bine, trebuie să fim totuși vigilenți și aici nu contează numai să transpui și să spui, și să uh, spui că ai făcut-o, mai trebuie ca și comisia să fie mulțumită de această transpunere. Asta este uh, garanția uh, care este cerută. Și eu nu m-aș hazarda astăzi și n-aș veni să spun că da, suntem 100% în regulă din acest punct de vedere. Eu nu particip uh, direct la lucrările de evaluare reciprocă, dar am eu ceva surse care mi-au spus mie că există ceva interpretări divergente pe anumite părți uh, din documente uh, și sperăm că la un moment dat Comisia va ieși din expectativă și ne va spune exact ce crede despre impactul și consecințele celei de-a doua faze a transpunerii. Uh, era vor e vorba de o fază în care se va, discut, se va uh, efectua testul de conformitate și nu vom mai avea o, o interpretare, uh, o simplă interpretare din partea statelor membre în acel moment. În acest context, o observație similară când vine vorba de folosirea e-mailului. IMI. Uh, în acest moment avem o cooperare administrativă mai degrabă scăzută. S-ar putea face câteva observații aici. Uh, în primul rând, într-adevăr, au existat întârzieri legate de transpunere. Sunt autorități care încă nu uh, fac ceea ce spune directiva servicii și care nu au în prezent reflexul de a utiliza această rețea de cooperare administrativă pusă pe picioare de comisie. Un alt element foarte interesant pe care nu trebuie să uităm este că cooperarea administra administrativă nu trebuie să fie utilizată decât când apar probleme. Și faptul că nu există decât puține cereri în sistem <coughs> poate să fie o, explicație cum că uh, diferitele autorități competente care se ocupă de acest dosar uh, nu au mari probleme legate de calitatea uh, demersurilor pe care le fac uh, cele firme care se adresează autorităților în chestiune. În sfârșit, o observație legată de uh, evaluarea reciprocă. V-am spus că suntem foarte conștienți de un lucru uh, Uh, și asta uh, o arată și volumul extraordinar de muncă uh, cu care ne confruntăm, în primul rând la nivelul statelor membre, dar și la comisie, mai mult decât oricând, care va trebui să, va trebui să intre într-o cursă împotriva timpului și care până la sfârșitul anului va trebui să pună pe masă un raport. E bine, având în vedere aceste lucruri, să nu uităm nici faptul că această evaluare reci, reciprocă este, după părerea mea, un excelent util de pe, instrument pardon, pentru comisie care are nevoie de această evaluare cantitativă a transpunerii în rândul statelor membre. Și, în sfârșit, dacă îmi permiteți, o să termin cu un exemplu care demonstrează progresele ne dorim mereu o cooperare administrativă îmbunătățită, însă vreau să vă spun un lucru. Înainte ca directiva să nu fie aplicată în toate statele membre, cel puțin aș zice că datorită firmei Rombol uh, ne dăm seama că spiritul cooperării administrative există deja. Practic, uh, ne-am dat seama că rețeaua este activată interpretările sunt relativ diferite și, uh, practic, am putut să identificăm și uh, problemele care pot să apare. Uh, ne-am dat seama că anumite entități sunt mai interesate decât altele de ce se întâmplă și aș pune o întrebare poate puțin mai deosebită, poate chiar puțin perversă. Aș întreba-o pe doamna expert cine a ales statele care au fost supuse anchetei sau chestionarului și uh, cine a făcut acest lucru, cineva din rândul comisiei, foarte bine, sau poate consultantul cu de la sine putere a hotărât care vor fi statele membre participante la studiu și mă gândesc că <coughs> poate că unii se gândesc aici, uf, bine că n-a venit nimeni peste mine să mă inspecteze și să mă ia la întrebări și alții s-or fi întrebat de ce tot vin unii să mă întrebe ce și cum. Bun, acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați organizat această uh, întâlnire care are meritul de a ne liniști și de a ne spune că da, toată lumea e în aceeași barcă, dificultățile sunt aceleași peste toți, dar că în aceeași măsură cu toții suntem gata și am făcut deja progrese pentru punerea în practică a acestei directive. Mulțumesc! Well, I'd like to thank um, uh, both Maria Martin Pratt and Jean-Marie van der Sanders for... Vă mulțumim! Vă mulțumim uh, atât reprezentantei Comisiei cât și reprezentantului uh, Belgiei pentru intervențiile lor foarte concrete. Mă refer acum în special la, la comentariile președinției. Doamna Silvester mă poate corecta, însă din câte am înțeles, raportorul nostru, și anume doamna Gerbhardt, a fost cel care a selectat uh, statele care urmeau să facă parte din studiu. Ne-am dat seama că nu avem suficient timp pentru a analiza toate cele 27 state membre. Așadar, nu a fost o alegere făcută de vreun consultant, ci a fost alegerea noastră. Vreau să fac acest comentariu. De asemenea, Camera de Comerț Europeană a creat uh, o proprie analiză foarte utilă care acoperă atât ceea ce am făcut noi în cadrul studiului nostru, cât și celelalte state membre. Acest studiu va fi disponibil probabil la, la 1 ianuarie. Dumneavoastră spuneați că directiva privind serviciile va fi discutată în decembrie la Consiliul privind competitivitatea și, prin urmare, cred că ar trebui să le transmitem informația asta și celor de la Curtea de, de la Camera de Comerț Europeană. Și acum, dați-mi voie să vă spun că acest, această comisie Uh, evaluează funcționarea directivelor privind uh, recunoașterea reciprocă. Comisia, în anul 2012, va trebui să prezinte o propunere de modificare a acestor directive, iar, uh, prin urmare, noi, pe parcursul anului 2011, ne vom ocupa de analizarea actelor legislative în, vi- în vicoare. Și pe parcursul acestor activități ale noastre vom, ne vom ocupa cu siguranță de uh, de recunoașterea reciprocă. Ne vom baza și pe informațiile pe care le-am primit în cursul uh, studiului uh, pe care l-am auzit la începutul uh, sesiunii. Domnul van der Lem a vorbit despre de pe, despre toate dificultățile în ceea ce privește traducerea formularelor. Cred că și această problemă poate fi discutată pentru a ușura viața oamenilor. Însă, în orice caz, obiectivul uh, din spatele directivei uh, e clar în curs de transformare în realitate. Lucrul acesta ne încântă pe toți. Vă mulțumesc pentru uh, comentariile finale. Cred că acum ne apropiem de comentariile uh, pe care ar trebui să ducă la încheierea ședinței. Nu văd că ai mei scum colegi sunt încântați, sunt dornici a, pus, a pune întrebări, prin urmare voi face eu aceste comentarii finale. Dați-mi voie să vă spun că, bineînțeles, din nou, că ne pare foarte rău că doamna Gerhardt nu este în, uh, alături de noi. Cu siguranță îi vom transmite o casetă cu toate informațiile pe care le-am primit astăzi. Informațiile vor fi incluse mai apoi în proiectul de raport pe care doamna Gerhardt îl va scrie și la care vom contribui cu toții. Am primit un raport, un studiu care ne va ajuta de asemenea în uh, crearea raportului final. Le mulțumim de asemenea tuturor experților care ne-au oferit o serie de informații utile. Uh, toate prezentările dumneavoastră ne stau la dispoziție, le vom pune în distribuție. Ne-ar uh, plăcea să primim și o variantă a prezentării dumneavoastră, o variantă electronică. Uh, ați inclus uh, acolo în prezentarea electronică, din câte am aflat, și o serie de um, studii de caz, exemple, etc., pe care așteptăm cu nerăbdare să le studiem. Este după cum spunea doamna Prat, uh, interesant să studiem implementarea unei directive care tocmai a fost implementată. Însă, în orice caz, această discuție ne-a ajutat să ne dăm seama ce se întâmplă până acum în ceea ce privește uh, directiva privind serviciile. Supunem această directivă unei, uh, unui control, unui unei evaluări, nu doar pentru că ne dorim să fim critici, ci și pentru că vrem să le oferim creditul de care, uh, pe care îl merită tuturor celor care au, uh, au fost implicați în implementarea acestei directive. Adeseori, stând aici în sala aceasta, uh, uităm să ne mai gândim la ce s-a întâmplat cu toate actele legislative pe care, practic, noi le-am discutat. Din păcate, aceasta este o problemă a administrațiilor în general. Uh, și comunitatea europeană nu este uh, o excepție. Însă, în acest context, cred că trebuie să ne dăm seama încă o dată de faptul că piața, piața internă afectează fiecare cetățean uh, european din Europa, uh, din comunitatea europeană, indiferent de, ce, de lucru cu care se ocupă respectivul cetățean. Iar această directivă, după părerea mea, uh, ne-a arătat cât de important este, în acest context, diseminarea informației. În uh, cursul președinției suedeze, comisia noastră a, făcut, a organizat o delegație în Suedia. Ne-am întâlnit acolo cu cei care se ocupau de implementarea directivei în Suedia. Uh, am aflat că parlamentele locale fusese implicate în implementare. Pentru prima dată se organizaseră cursuri de formare pentru uh, funcționarii publici, uh, cursuri de formare în care oamenii erau practic uh, erau învățați ce trebuie să facă, care sunt responsabilitățile lor ce decurg din prevederile directivei privind serviciile. Și asta ne aduce la efortul pe care l-am depus uh, noi în cadrul Comisiei cu privire la piața internă pentru servicii și consumatori. Uh, vorbim aici despre o serie de inițiative, dintre ca, printre care se numără și directiva privind serviciile. Așadar, este o, o muncă continuă și cred că în acest context trebuie să beneficiem de toată experiența acumulată de cei care s-au ocupat deja cu implementarea directei, directivei privind serviciile. De asemenea, prin intermediul acestor uh, persoane ar trebui să luăm contactul direct cu cetățenii. Trebuie să le arătăm cât se poate de clar că aceste prevederi sunt uh, necesare pentru bunătățirea calității vieților. Această piața internă este esențială pentru uh, Uh, creșterea economică, dacă le putem ușura munca antreprenorilor, dacă le putem facilita prestarea, dacă putem facilita prestarea de servicii uh, în cadrul transfrontalier, dacă le arătăm că există această posibilitate, atunci antreprenorii vor fi de partea noastră și ar fi o mare reușită pentru noi toți. Nu trebuie să subestimăm importanța acestui, uh, acestui lucru. Adeseori vorbim despre implementarea unor lucruri noi, noi în calitate de uh, politicieni, însă rareori înțelegem cât de dificilă este implementarea lucrurilor noi. Iar dumneavoastră ne veți arăta care sunt uh, dificultățile cu care vă confruntați și de asemenea ne veți arăta care sunt rezultatele uh, uh eforturilor dumneavoastră și ale noastre. Sperăm că ne veți pune la dispoziție un raport uh, prin care să învățăm mai multe despre uh, despre modul în care pot fi implementate astfel de prevederi. În orice caz, comisia noastră se va ocupa de crearea unui raport cu privire la recunoașterea reciprocă, un raport care va fi probabil uh, discutat anul viitor. De asemenea, vom relua discuțiile privind ghișeele unice, Poate că ne-am putea întâlni de asemenea cu reprezentanții statelor care nu au fost, uh, nu au făcut, uh, nu au fost subiectul studiului pe care l-am Uh, l-am uh, contractat noi, poate că și uh, președinția belgiană, respectiv Belgia pe atunci, ni se va putea alătura pentru a ne arăta în ce măsură în Belgia au fost implementate prevederile directivei pentru servicii. Acesta fiind spus, vă mulțumesc foarte mult pentru venirea dumneavoastră aici. Vom continua să colaborăm cu dumneavoastră. Consider că acest proiect a fost unul epocal pentru comisia noastră. Este un proiect care a început uh, în mandatul anterior, a fost uh, finalizat în mandatul actual și am, uh, ne dorim, bineînțeles, să obținem rezultate pozitive pentru cetățenii europeni și vom face asta cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult, o seară plăcută!